If you don't mind, Paul? Yeah, I'm here. I, but I'm so shy. I, I, I. <laughs> so hello everybody for our afternoon meeting. I'm... Bună ziua tuturor, bine ați venit la ședința noastră din această după-amiază. Vă urez bun venit la audierea referitor la baza fiscală consolidată în urma solicitărilor Comisiei Taxe 2. Doresc să urez bun venit invitațiilor noștri pe care am să-i prezint în curând. Avem două grupuri de discuție. puteți urmări, bineînțeles, audierea în uh, sala de vizionare și, bineînțeles, uh, uh, suntem urmăriți și pe internet. Îi urez un deosebit bun venit domnului Valer Mutaliu, reprezentant al DigiTaxul, care va lua cuvântul înaintea invitațiilor noștri pentru a ne prezenta perspectiva Comisiei. Din câte știți, această propunere are o lungă istorie. Eu mă număr printre cei care sunt de ceva vreme în această instituție și îmi aduc aminte de prima discuție pe care am inițiat-o în Parlament, de cea de-a doua, dar sperăm că cea de-a treia rundă de discuții va fi cea care ne va aduce noroc. Doresc să le urez bun venit raportorilor noștri domnul Tang și domnul Lama Lamasur, care vor lua de asemenea cuvântul. Dau înainte de toate cuvântul raportorilor noștri, după care comisiei, după care vom începe cu primul grup de discuție. Am înțeles că vom începe cu, prin a da cuvântul lui Alain, e adevărat, Paul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri, că au dat uh, curs invitației a participat la acest uh, schimb de opinii public, după cum a subliniat și dumneavoastră, domnule președinte. Am dorit să ascultăm reprezentanții principalelor categorii de actori implicați. Există și alții, bineînțeles, întreprinderile, micile întreprinderi, sindicatele, și anumite ONG-uri care sunt interesate și deosebit de eficace în ceea ce privește aceste subiecte și firește Comisia Europeană reprezentată de domnul Mutarie, căruia îi mulțumesc de asemenea pentru prezență. Foarte pe scurt, cu toții cunoașteți acest subiect, știți care sunt îngrijorările noastre, eu am să punctez trei sau patru. În primul rând, e vorba de o directivă. Ca atare, redactarea nu e tocmai foarte precisă în ceea ce privește anumite aspecte. Riscăm să nu avem uh, impresia unei, uniform, unei uniformități. Vom avea 27 de regimuri diferite. În ceea ce privește întreprinderile, această reformă va intra în vigoare doar dacă cele două texte sunt adoptate în același timp și vor intra în vigoare în același timp. Vorbim așadar de CCCTB. Paul Tang este raportor pentru primul text. În al treilea rând, dorim să propunem un sistem cât se poate de simplu dar am constatat că atâta timp cât nu vom armoniza sistemul contabil al întreprinderilor, riscăm să introducem un nou sistem fiscal care va complica și mai mult lucrurile. În cele din urmă, în ceea ce privește CC CTB, o altă problemă reprezintă impozitarea în diferitele state în care întreprinderile și au filiale. Uh, Oare formula propusă de comisie care se inspiră din ceea ce face OCDE este cea care ia cel mai bine în calcul acele active intangibile? Apar probleme când vine vorba de economia digitală, de platformele digitale. Iată câteva din îngrijorile noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Celălalt raportor este Paul Tang. Paul, ai cuvântul? Mulțumesc, Marcus. Într-adevăr, e o poveste veche, dar cred că a venit vremea să rescriem istoria și să sperăm că de această dată lucrurile vor fi altfel. Parlamentul European a subliniat deja în cadrul activității Comisiei Tax, condusă de Alain Lamassur, că sprijină ideea unei uh, baze comune um, corporative de impozitare. Alan Lamassur și cu mine vom lucra împreună pentru că aceste două propuneri își au locul împreună și din punct de vedere politic Motivul pentru care Parlamentul European sprijină această propunere ține de două considerente. În primul rând, avem nevoie de un cadru echitabil pentru IMM-uri. Pe de-o parte, constatăm că IMM-urile achită cu o treime mai multe impozite decât marile corporații. Nu e vorba doar de un cadru echitabil și nedistorsionarea concurenței, dar și ideea de echitate pentru toată lumea. E greu de înțeles de ce o mică întreprindere ar plăti, ar achita impozite mai mari decât o mare corporație. Important este de asemenea să avem un ghișeu unic mai, unic mai degrabă decât 27 de entități fiscale diferite. Aceste propuneri uh, vin într-un context crucial. Am văzut săptămâna trecută cum președintele Trump a propus reducerea impozitelor aplicate corporațiilor. E o propunere care încape pe o pagină A4. Cred că e o inițiativă firească în rândul uh, populiștilor, multe așteptări, puține detalii. Indiferent de cum stau lucruri, iată, evoluția la care vom asista în Statele Unite. De asemenea, auzim cum în Marea Britanie, după Brexit, se uh, vor uh, schimba impozitele aplicate corporațiilor. Vom uh, intra în acest fel într-un concurs, pentru, într-o concurență pentru cine are cea mai mică rată de impozitare sau, din potriva, Uniunea Europeană va da un exemplu nu doar în Europa, ci și pentru restul lumii. Iată problema de fapt. Cred că e o idee bună să organizăm această audiere. Vă mulțumesc pentru contribuții. Pentru noi reprezintă punctul de plecare a acestui proces și aștept cu mare interes să văd uh, ce au de spus invitații noștri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Paul! Dau înainte de toate cuvântul reprezentantului Comisiei pentru a ne prezenta pe scurt propunerea Comisiei. Are cuvântul domnul Valer Mutarliei. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor raportori, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc înainte de toate pentru șansa oferită de a vă spune câteva cuvinte referitor la obiectul audierii de astăzi, și anume baza comună consolidată pentru impozitul corporațiilor. Titlul uh, face de asemenea trimitere la um, follow-up-ul raport, la raportul Comisiei Taxe 1. În ceea ce privește acest subiect, nu am prea multe de adăugat față de cele spuse de comisarul Moscovici în cadrul uh, sesiunii plenare din luna martie. Poate doar o observație suplimentară, și anume că această, aplicație, această aplicare europeană a, a, um, inițiative pentru mai multă justiție și transparență în sistemul fiscal european continuă să joace un rol esențial pentru a ne permite să progresăm, transformând în acest fel angajamentele pe care ni le asumăm în contextele internaționale și a le transforma în legislație europeană, în acest fel permitându-ne să avem un sistem mai echitabil, dar și siguranță juridică în uh, sistemul uh, fiscal. Acestea sunt cele două elemente pe care am dorit să le promovăm în cadrul pachetului de propuneri pe care Comisia Europeană l-a adoptat în luna octombrie anului trecut. E vorba în același timp de un sistem mai corect, mai solid, care le permite statelor membre să își consolideze baza fiscală și să prevină erodarea acestei baze, în același timp, e vorba de un sistem care le permite întreprinderilor și actorilor economici să acționeze într-un mediu mai simplu, mai puțin costisitor și mai competitiv în cadrul pieței unice. Discuția de astăzi se va centra pe implicarea permanentă a Parlamentului European în această dezbatere, pe interesul uh, politic și pe dorința de a progresa, de a atinge rezultate comune în acest domeniu, în, uh, într-un context în care e adevărat uh, de aici acolo se aud chemări de a renunța și de a miza mai mult pe siguranța juridică mai degrabă decât pe un sistem echitabil de impozitare a întreprinderilor. Propunerea pe care am prezentat-o în octombrie anului trecut încearcă să urmărească aceste două obiective în de asemenea, față de propunerea din 2011, integrează toate acele dispozitive care permit uh, continuarea luptei împotriva evaziunii fiscale în cadrul pieței interne, pentru că această dimensiune a fost consolidată așa cum s-a întâmplat și în 2011, oferă același context prietenos cu întreprinderile, deosebit în ceea ce privește diminuarea costurilor uh, administrative și capacitatea de a opera în afara granițelor naționale și de a funcționa cu un cost uh, mai redus în ceea ce privește impozitele aplicate întreprinderilor. Noul sistem pe care l-am propus introduce de asemenea elemente care permit prezentarea unui cadru mai modern și mai competitiv pentru întreprinderi. Și am să vă dau câteva exemple pertinente. În primul rând, un sistem de stimulente fiscale pentru cercetare și dezvoltare bazat pe o analiză a sistemelor aplicate la ora actuală în Uniunea Europeană, bazat, bineînțeles, pe acel sistem care a reușit ca fiind cel mai performant în urma analizelor. E vorba de o deducere a costurilor uh, pentru cercetare și dezvoltare. În continuare urmărim uh, să încurajăm finanțarea întreprinderilor prin capital propriu mai degrabă decât uh, prin credite. În acest fel se neutralizează îndatorarea fiscală. Iar cel de-al treilea mecanism din această primă etapă a propunerii, cu alte cuvinte înainte a consolidării, oferă un mecanism pentru compensarea celor pierderi înregistrate la nivel transfrontalier. În al doua etapă a propunerii vom discuta și despre profit, etapă care prevede consolidarea în cadrul pieței interne. Profit de această ocazie pentru a vă reaminti cât de mult uh, dorește Comisia ca acest proiect să meargă înspre scopul ultim, această a doua etapă a consolidării, pentru că este cea care va aduce cele mai multe avantaje. Voi asculta cu mare plăcere contribuțiile invitațiilor în această după-amiază și uh, vă îi mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul uh, permanent oferit Comisiei pentru a ajunge la un mediu uh, mai echitabil și mai competitiv pentru întreprinderi. Mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Acum îi urez bun venit primului nostru invitat, primului nostru grup de invitați, James Watson de la Business Europe, um, Gerhard Huma și Olivier Buteli-Staft. Fiecare are 5 minute la dispoziție Primul care va lua cuvântul este domnul James Watson. To the committee for inviting me here today. Um, I'll start with the CCCTB and if there's um, still... Aș dori să mulțumesc mai întâi pentru că m-ați uh, invitat aici uh, și apoi uh, aș vrea să spun că mai târziu, spre final, mă voi referi puțin și la mijloacele prin care se poate evita plata contribuțiilor fiscale. Uh, această uh, bază fiscală comună consolidată a societăților uh, poate uh, permite investițiile și locurile de muncă. Și dacă ne gândim puțin la o întreprindere mică care face profit într-un stat membru și operează în mai multe și se gândește să se extindă pe piață, ne putem imagina că riscul pentru această mică întreprindere de a se extinde pe piețe mari este redus mult dacă nu se înregistrează pierderi în statele unde această întreprindere dorește să se extindă, adică dacă profitul poate fi uh, impozitat în statul de origine. Propunerea aceasta are mai multe merite, după părerea noastră. Firește, CCCTB uh, ar putea uh, reduce și uh, riscul dublei impuneri în Uniunea Europeană. Acestea fiind spuse, uh, Eh, ei bine, am eh, ascultat ceea ce a spus eh, domnul Lamasur în ceea ce privește consolidarea bazei fiscale și credem că CCCTB fără consolidare nu ar aduce suficiente avantaje pentru mediul de afaceri, pentru a încuraja competitivitatea și pentru a reduce costurile administrative pe care această propunere le-ar aduce cu sine. Deci, uh, ideea ar fi să devenim noi mai competitivi în comparație cu restul uh, lumii. Ori asta uh, poate include reguli de depreciere, reguli CFC, anumite limitări în ceea ce privește deductibilitatea costurilor de afaceri și a pierderilor financiare. Dacă ajungem la CCTB și propunerea care o vizează, e bine, aici putem regăsi consolidare. Anumite uh, întreprinderi au salutat această propunere, uh, inclusiv consolidarea. Uh, cred că mediul de afaceri însă consideră că propunerea trebuie dezvoltată pe mai departe pentru a susține mai bine concurența. Și aici ne referim la câteva chestiuni uh, specifice. Eu cred că există anumite îngrijorări la nivelul anumitor companii în legătură cu pierderea flexibilității pentru uh, statele membre pe care CCCTB ar presupune-o. Dacă ne gândim puțin la cum va arăta economia mondială, e bine, noi nu ne putem imagina, nu știm cum va evolua nici mediul fiscal. Deci există îngrijorări uh, cum că dacă ar exista același uh, sistem pentru 28 de state membre, ar fi greu să se adapteze CCCTB la uh, toate aceste schimbări. De asemenea, mai există o preocupare că știm că anumite state pot să aibă de câștigat și altele de pierdut de pe urma CCCTB. Așadar, în statele care vor pierde venit uh, fiscal din partea companiilor, se vor crește ratele de impozitare Uh, practic, uh, trebuie să ne gândim și la acest mecanism legat de CCCTB, mai ales în statele mici. Apoi, a doua preocupare este legată de această chestiune a schimbării uh, inerente economiei mondiale. Ne gândim că investițiile ar putea astfel să reflecte mai bine modelele de afaceri. Și asta s-ar putea întâmpla dacă, așa cum spunea și domnul Lamasur, s-ar recunoaște investițiile tangibile. Cred că Comisia a făcut bine să vină cu această propunere și să o formuleze astfel. Însă alocările ar trebui să se bazeze pe investiții tangibile. Dacă ne gândim puțin la modul în care evoluează economia globală, dacă ne gândim la faptul că modelele de investiții au evoluat mult în ultimii 20 de ani, uh, practic uh, s-a făcut uh, un schimb, o trecere spre investiții mai tangibile, mai degrabă decât investiții mai puțin tangibile. Prin urmare, ar trebui să ținem cont și noi de această schimbare în economia mondială, mai ales în ceea ce privește economia digitală. După cum uh, spuneam, este o chestiune plină de provocări pentru comisie, este greu să obținem suficiente date legate de investiții tangibile, însă cred că trebuie să uh, ne gândim că poate aceste chestiuni reprezintă un uh, punct negativ al propunerii. Apoi, în ceea ce privește alocațiile pentru creștere și uh, uh, dezvoltare, uh, ele practic ne duc spre situația în care capitalul ar putea să se reducă în vremuri de criză, ori asta reprezintă o vulnerabilitate. Și mă opresc aici, mulțumesc. Mulțumim mai ales pentru faptul că ați, ați respectat și timpul, nu că ne-ați oferit un conținut atât de important. Urmează domnul Gerhard Hümer. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc pentru invitația la această audiere. Din punctul de vedere al UAPM, aș vrea să încep cu principalele noastre gânduri legate de acest subiect. Noi uh, i-am rugat pe membrii noștri să ne spună care sunt principalele bariere pe piața internă unică și uh, ni s-a spus uh, că cele 28 de regimuri fiscale diferite reprezintă o barieră. Ne referim și la TV aici și la modul în care sunt impozitate întreprinderile. Deci aceste 28 de regimuri fiscale diferite reprezintă o barieră pe piața unică. Nu ne referim doar la uh, costurile fiscale, ci și la costurile de conformitate. De aceea, de la bun început, UAPME a uh, fost uh, pentru această bază de impozitare comună a societăților. Aceasta a fost abordarea noastră. Apoi, un al doilea motiv pentru care am uh, susținut întotdeauna acest proiect uh, uh, a fost un argument înaintat și de domnul raportor Tan, și anume 27 de regimuri fiscale diferite înseamnă că marile companii au 27 de posibilități eh, de a face inginerii în ceea ce privește poverile lor fiscale, câtă vreme eh, pentru noi eh, importante sunt costurile de conformitate. De aceea UAPME a avut o atitudine critică, negativă, legată de prima propunere a Comisiei, în care se prevedea să se folosească uh, doar opțional această uh, bază de uh, impozitare, conform directivei din 2011. Acum lucrurile s-au schimbat, ceea ce reprezintă un aspect pozitiv din perspectiva noastră. Așadar, marile companii trebuie să folosească la modul obligatoriu această bază de impozitare. IMM-urile rămân, știm, mai mult pe piața internă iar în acest context uh, trebuie să reținem că anumite state membre, introducând această bază comună de impozitare, nu vor vrea să lucreze cu modele paralele. Adică în cazul în care se va adopta acest text, uh, vom vedea că vor fi state membre care nu vor propune soluția opțională pentru IMM-uri pentru că vor dori să aibă un sistem uh, fiscal unitar. Prin urmare, de pe acum trebuie să ne gândim că Uh, acest sistem, baza comună, uh, n-ar trebui gândit astfel încât să complice lucrurile, pentru că și IMM-urile ar putea și poate ar dori să adopte acest uh, sistem. Deci e foarte posibil ca acest model să ajungă să fie folosit și de companiile mici în acele state care nu doresc să aibă modele paralele de impozitare. Acesta este un aspect. Un altul e că IMM-urile și-ar dori ca și marile companii să vadă că consolidarea există de la bun început. Înțelegem însă problemele pe care le-a avut ultima propunere și uh, putem spune că dacă aceasta este cea de-a doua soluție din perspectiva uh, calității sale, atunci uh, o putem accepta și putem aștepta o vreme pentru consolidare. Firește, ne-am dori uh, și ca cele două directive să fie adoptate deodată. De asemenea, UAPME susține uh, ideea de a trata în uh, mod uh, neutru uh, favorizarea îndatorării în cadrul sistemului de impozitare a societăților, pentru că asta uh, poate forțează uh, întreprinderile să acceseze mai multe credite decât ar fi sănătos pentru propria afacere. Mulți dintre membrii noștri s-au gândit la această propunere din uh, perspectiva super deducerii uh, pentru cercetare și uh, dezvoltare, pentru că spun că susținerea cercetării și dezvoltării doar prin deducerea costurilor va fi benefică mai ales uh, companiilor uh, care uh, fac profituri. Ori asta nu este o idee bună pentru întreprinderile mici sau cele aflate la început care doresc să inoveze mult în procesul tehnologic, pentru că ei nu fac multe profituri la început. Deci, poate nu e de grozavă pentru IMM-uri sau pentru întreprinderile aflate la început. Poate dacă mai reflectăm la aceste lucruri am putea să le schimbăm uh, în bine. Apoi uh, domnul uh, Lamasos s-a referit la investițiile intangibile și la problemele cu anumite directive cât privește flexibilitatea din sistem. Sunt de acord aici cu colegii de la Business Europe. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule Hümer, și ultimul vorbitor din prima uh, sesiune este Olivier uh, Butelitaft. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați, mulțumesc pentru această oportunitate pe care mi-o acordați uh, de a ne aduce contribuția la politica fiscală în Europa, un subiect uh, uh, pe care organizația mea îl consideră foarte important. Timpul ne presează, deci nu o să am timp să prezint uh, organizația noastră, dar aș dori să spun doar că este vorba de, de contabili care lucrează atât în sectorul privat cât și în sectorul public. În primul rând o să mă refer la baza fiscală consolidată comună a societăților, CCTTB. Accountancy Europe Uh, încă uh, se gândește ca și la Consiliu nu avem o poziție definitivă și nu ar trebui să fie o surpriză pentru că um, e vorba despre o propunere care va, câștiga, va duce la câștiguri și la pierderi cel puțin pe termen uh, scurt cu o reconfigurare a veniturilor fiscale între statele membre. Uh, Uh, deci crearea unor beneficii termen lung uh, nu uh, e o problemă pe care continentul european a reușit să o rezolvă foarte ușor. Deci ar trebui să ne gândim cum CCTB-ul e acceptabilă pentru toate statele membre pentru care competitivitatea fiscală e temelia economiei. Propunerile sunt simple, sunt ușor de înțeles se propune o lege fiscală care este binevenită și e de mult așteptată. Apoi, Uh, super creditele pentru cercetare și dezvoltare pentru startup-uri uh, sunt o idee foarte bună. Însă trebuie să evităm uh, ca banii pentru cercetare și dezvoltare să fie mult prea, să fie disproporționat de numeroși. Apoi, e clar că există îngrijorări în unele state membre că costurile de cercetare să fie disproporționate. Însă, cred că aceste trăsături s-ar putea ca CCTB-ul să uh, facă foarte uh, util pentru o uh, mare parte din populație, de exemplu, pentru IMM-uri care sunt active pe piața internă și pe care dorim cu toții să le încurajăm. Tot în contextul CCTB, aș dori să subliniez uh, Uh, leadership-ul de care au dat dovadă uh, Parlamentul și Comisia în domeniul politicii fiscale și aș dori să uh, vă propun trei idei în acest domeniu. Avem nevoie de cooperare internațională, transparență și reglementare inteligență cooperarea internațională. Sigur că dacă vrem să combatem abuzurile în domeniul fiscal, trebuie să avem o abordare coordonată la nivel internațional. Și deci noi sprijinim obiectivul ambițios al Comisiei de a revizui uh, Uh, activitatea codul, uh, grupului pentru uh, codul de conduită. De asemenea, și ideea Comisiei Taxe de a înființa un centru de coordonare ni se pare foarte bună. În ce privește transparența, Accountancy Europe sprijină nu numai mai multă transparență, ci și mai multă transparență în domeniul fiscal. Noi sprijinim raportarea pe țară și pentru ca lucrurile să se întâmple pe plan concret, am pregătit un model pentru a ajuta companiile care doresc să facă raportarea pe țară. Uh, există de, de asemenea, trebuie să combatem planificarea fiscală uh, agresivă și orice dezvălu- dezvăluire trebuie să fie făcută în interesul contribuabililor, pentru că ei sunt uh, cei care trebuie să aibă acces la informații cât mai detaliate. Ei au de suferit. Reglementarea inteligentă. Să nu uităm că principiul unei mai bune reglementări și statul de drept trebuie să se aplice și în domeniul uh, fiscalității, mai ales în contextul sancțiunilor. Uh, Cred că această idee a unui uh, cod de conduită, uh, conduită pentru serviciile de consiliere în domeniul fiscal uh, e foarte bună. Însă, va trebui ca toți furnizorii de servicii fiscale să fie vizați. Trebuie să se bazeze pe activitate și nu pe o profesie sau un sector, o branșă profesională, pentru că, dacă nu, obiectivul principal va fi pierdut din vedere. Apoi, uh, regulile cu privire la firmele de audit au fost înăsprite uh, cu ocazia recentei reforme a auditului, care, din păcate, însă nu a fost transpusă în toate statele membre. Și deci cred că Comisia Taxe a avut mare dreptate atunci când a spus că Prioritatea o reprezintă monitorizarea și evaluarea impactului acestor noi uh, reguli. Stabilitatea de reglementare și certitudinea juridică sunt foarte importante. Aș dori să vă asigur că Uh, noi uh, ne luăm uh, rolul în mod foarte în serios. În practica de zi cu zi, profesia noastră este foarte importantă că, pentru ca să ne asigurăm că, în pofida complexității sistemului, el funcționează totuși atunci când consiliem sectorul public e în interesul lui, pentru că el beneficiază de pe urma serviciilor noastre. Uh, încercăm să ne asigurăm că se uh, aplică norme etice. Profesia noastră uh, își dorește ca interesul public să fie o prioritate în activitatea noastră și ca și în trecut Parlamentul poate conta pe sprijinul nostru. Mulțumesc! Mulțumim celor trei oaspeți și acum trecem la dezbaterea cu colegii. Eu voi lua primul cuvântul, deci voi vorbi în limba mea. Am patru domenii pe care doresc să le abordez. În primul rând, contribuția liberă pentru creștere și investiții. Spuneați că este delimitat de um, finanțarea proprie, capitalul străin. Considerați că e abordare rezonabilă, ar fi prima întrebare. Și în al doilea rând, nu e vorba mai degrabă de un element prociclic care ar provoca mai multe daune decât beneficii și care ar fi alte posibilități care ar exista pentru a aborda, pentru a elimina, practic, tratamentul inegal acordat uh, capitalului propriu și capitalului străin. Pentru IMM-uri este într-adevăr o opțiune pentru a intra mai degrabă în ceea ce privește contabilitatea, care sunt uh, posibilitățile pe care le oferă diferitele sisteme contabile, de pildă uh, normele internaționale de raportare fiscală. E o consolidare aici posibilă? Și ultimul punct, evaluarea acelor uh, active imateriale care nu au fost incluse de către comisie în mod intenționat. Cu toate acestea, multe întreprinderi, îndeosebi în uh, economia modernă a serviciilor, sunt vizate. Vorbesc aici de brevete, proprietate intelectuale, proprietate intelectuală, lucruri uh, greu de cuantificat, însă care aduc beneficii importante. Există propuneri uh, menite să integreze mai bine și această clasă a activelor. Să vedem ce ne pot spune experții noștri de la Accountancy Europe. Aceasta, acestea au fost întrebările mele. Continuăm. Uh, voi da cuvântul colegilor. Am să revin acum la engleză. Nu mi-am depășit timpul. Sper că n-am vorbit prea repede pentru colegii interpreți, uh, spune președintele. Următor de, de lusă este Ugbaie uh, din partea grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, experților. E un dosar extrem de important, cu un impact direct asupra economiei europene, deci e foarte important să îi auzim pe factorii implicați. Chiar dacă știu că în domeniul dumneavoastră este foarte greu să ajungem la o poziție comună, dar cred că vom reuși împreună să ajungem la o formulă comună pentru a ajunge la o mai bună echitate fiscală. Uh, democrații ca noi, uh, de stânga sau de dreapta, e uh, greu să găsească vocea pentru a explica IMM-urilor, care reprezintă totuși 85% din economia europeană, cum se explică că plătesc cu 30% mai mult decât firmele multinaționale. Acum l-am ascultat cu mare atenție pe reprezentantul Business Europe am auzit uh, că uh, sunteți pentru consolidare, da, e foarte important. Uh, cred că putem uh, să uh, încadrăm mai bine uh, prețurile de transfer uh, și riscurile um, uh, privind baza fiscală consolidată, care nu fac uh, decât să tragă în jos economia și nu spre uh, vârf. Dar nu există o rată comună în baza consolidată uh, Uh, pentru. Uh, deci există un, uh, o rată pentru fiecare stat membru. Credeți că n-ar fi bine să avem ca în SUA o rată federală pentru statele 5,5% în statele, în statele Unite e. Deci am avea o primă etapă pentru a pune pe toată lumea pe picior de egalitate. O a doua întrebare mai generală și care vizează poate tot așa direct Business Europe. doar uh, companiile cu un beneficiu anual de 750 de milioane de uh, euro uh, trebuie să plătească. Știm că există totuși companii care au beneficii mai mici uh, de 750 de milioane, dar care au și activități internaționale și care nu uh, intră sub incidența acestor reguli și eu în calitate de socialist consider că este uh, discutabil. Ar trebui cred eu, să negociem uh, uh, pragul pentru a avea o justiție socială mai echitabilă. Domnule președinte, o întrebare uh, pentru domnul Wemer. Ce, cum văd IMM-urile acest text? Pentru că va avea consecințe directe asupra lor. Intenția noastră e să punem pe picior de egalitate fiscalitatea pentru uh, IMM-uri și pentru firmele multinaționale. Mulțumesc. Președintele, trebuie să ținem cont de timp pentru că avem o reuniune comună, mixtă mai târziu și nu putem depăși prea mult. Uh, Sande Lunz din partea ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că trebuie să avem o concurență în domeniul fiscal pentru că încurajăm statele membre să exceleze și astfel reducem și uh, taxele și impozite. E mesajul meu principal. Știu că timpul de vorbire este limitat, uh, s-au făcut mai degrabă declarații de ordin general. Mie mi-ar plăcea să intru în detaliu pentru că declarațiile au fost foarte puternice. Comisia a spus că sistemul va duce securitate juridică și un sistem uh, just și mai sigur. Ce înseamnă securitate juridică? Uh, cum putem să spunem că va duce un sistem care va fi mai echitabil? Nu prea sunt sigur, mai ales uh, și acum am o întrebare pe de domnul Watson. În discursul dumneavoastră spuneați că știm că anumite state membre vor avea de pierdut. Deci, în documentul dumneavoastră pe care l-am citit, spuneați că se va pierde flexibilitatea pentru statele membre, mai ales pentru cele mici. Deci ar fi interesant să știm de ce uh, IMM-urile uh, din statele membre mai mici uh, se tem că vor avea de pierdut printr-un astfel de sistem. Vorbim foarte mult despre convergența economică la Parlamentul European și nu sunt sigur că vom avea mai multă convergență dacă uh, Uh, facem afaceri din uh, statele uh, mici, le mutăm în statele mari, care totuși sunt destul de puternice pe plan economic. Apoi, și în ce privește costurile administrative, povara administrativă, și Comisia și domnul Butelistaft au avut poziții foarte clare și puternice. Spuneați că vom avea un sistem mai simplu, mai clar și aici Comisia a dat dovară de, de, de leadership și spuneați că în noul sistem uh, firmele multinaționale, în ciuda CCTB, vor fi obligate să uh, pregătească și conturi locale, deci să facă declarații financiare la nivel local. Deci uh, nu mi-e clar cum va fi mai simplu și cum nu va reprezenta o povară administrativă suplimentară. Poate că domnul Butelistaft poate să aprofundeze acest aspect, m-ar interesa în orice caz. Mulțumesc. Mulțumesc. În numele liberalilor, Live are cuvântul acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați uh, colegi. Când vorbim despre fiscalitate, trebuie să ne asigurăm că avem o, con- o concurență mai echitabilă de statele membre. Iar soluția optimă aici o reprezintă legătura între uh, uh fiscalitatea uh, companiilor și profituri, dar în orice caz ar trebui să ne asigurăm că companiile pot face afaceri mai ușor pe piața internă. Companiile internaționale au nevoie de un sistem armonizat cu reguli comune. și trebuie să combatem uh, Uh, să combatem uh, prețurile de transfer și uh, eroziunea bazei fiscale. Toată lumea ar trebui să plătească taxe și impozite. Dar CCTB-ul reprezintă o provocare pentru veniturile, veniturile din state membre. Și e foarte importantă și pentru uh, poziția competitivă a Europei. Nu ne putem permite să optăm pentru un sistem ideal care să funcționeze prost pe plan concret. Deci am uh, o serie de întrebări la propunerea Comisiei. În primul rând, cât de sigură este Comisia Europeană că această propunere este neutră din punct de vedere bugetar? Deci că nu va avea un uh, impact notabil asupra situației uh, statelor membre. Aș dori să știu dacă Comisia a ținut cont de scenariile actuale și viitoare pentru statele membre, precum și marja de manevră pe care o au în adoptarea unor măsuri care uh, să asigure că această propunere va fi neutră din punct de vedere bugetar. În al doilea rând, aș dori să știu în ce măsură uh, Comisia a ținut cont și de economia digitală când și-a pregătit uh, această formulă și aș dori să știu dacă uh, Uh, ține cont de companiile care folosesc roboți, de exemplu, sau uh, societăți care vând uh, big data, deci megadate și softuri. A ținut cont și de drepturile de proprietate intelectuală. Și care este valoarea economică a acestor companii și cum se reflectă ea în formulă? Și apoi o a treia întrebare, întrebarea finală companiile vor încerca să facă optimizare fiscală. Nu trebuie să fim idealiști. Deci, cu cctv ul o vom face pe baza uh, acestei noi formule. Deci își vor avea sediul, vor stabili uh, sediul companiilor în țările în care fiscalitatea este cea mai redusă. Uh, a ținut cont Comisia de acest aspect. Mulțumesc! Uh, Matt Carty are cuvântul numere grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor pentru prezentări, ca și alți colegi avem uh, temeri uh, și îndoieli în legătură cu eficiența CCTB în ce privește combaterea eludării fiscale, mai ales în contextul pragului de 750 de milioane. Uh, s-a vorbit despre reducerea prețurilor sau a costurilor de capital pentru cercetare și dezvoltare, de exemplu. Eu știu că mulți irlandezi își fac griji în legătură cu această propunere și impactul asupra veniturilor uh, având în vedere modelul nostru economic destul de deformat, să zicem. Uh, noi suntem pentru schimbarea modelului, însă realitatea este că dacă se va introduce CCTB, uh, consecințele au fost gre- vor fi greu de estimat pentru țări precum țara mea și alte țări. Aș dori să știu care este părerea experților. Care sunt uh, care sunt efectele asupra veniturilor tangibile, fixe. Uh, mă gândesc, uh, de exemplu, la industria aeronautică uh, din Irlanda și alte astfel de ramuri industriale din Europa. Credeți că firmele din domeniu care vor fi deci vor fi supuse CCTB-ului vor avea de pierdut. S-a spus de asemenea că pentru firmele care au uh, active tangibile în proporție de 10% din uh, capitalul propriu vor avea posibilitatea să uh, nu aplice toate cerințele legate de CCTB. Ce se poate face pentru a evita impactul negativ asupra firmelor? Mulțumesc, Sven Gigol, de numele versilor. Eva Jolie atunci. Bun. Eva. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Am o întrebare pentru reprezentantul Business Europe, domnul Watson. Sunteți pentru această reformă CCTD, dar, dacă am înțeles bine, preferați ca sistemul să fie facultativ. Astfel, fiecare companie poate alege sistemul uh, cel mai avantajos, sistemul național sau uh, CCCTB-ul. Însă, mă întreb dacă nu am avea de-a face cu un uh, al 29-lea uh, sistem fiscal care ar uh, îngreuna și mai mult situația și care ar crede și mai mult povara administrativă, ori dumneavoastră tocmai asta declarați că vreți să reduceți povara administrativă și să aveți condiții egale pentru toată lumea. Mai am o întrebare pentru reprezentantul UEAMP. În 2011 susțineați propunerea Comisiei Europene, însă criticați faptul că era prea greu de pus în aplicare pentru IMM-uri. Așa este în continuare cu uh, propunerea revizuită în 2016. Considerați că e nevoie de o propunere CCTPB pentru IMM-uri care au uh, activități în mai multe țări. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Invitații noștri au acum uh, de răspuns la multe întrebări. Vă rog să vă concentrați asupra elementelor principale, pentru că stăm un pic în întârziere. Începem cu domnul Watson. Mulțumesc că să încep cu întrebarea din partea verzilor. E adevărat, în cadrul propunerii anterioare am uh, afirmat că doream ca propunerea să aibă în continuare un caracter opțional, dar avem o nouă propunere. Spunem că multe întreprinderi consideră că CCTB trebuie să fie opțional pentru multe întrebări. Nu credem însă că ar trebui să fie o condiție și că ne-am opune dacă nu ar sta așa lucrurile. Am preferat să fie așa. E o diferență de nuanță așadar. Cred că trebuie să parcurgeți documentul nostru de poziție în acest sens. În continuare, aspectele prociclice, investiții intangibile și uh, Întrebările dumneavoastră, domnule președinte, cred că deja le-am acoperit în uh, intervenția mea. În ceea ce privește câștigătorii și perdanții, cred că trebuie să privim uh, studiul Centrului Comun de Cercetare, cred că analizează foarte bine cum stau lucrurile în diferitele state membre. Acum, când vine vorba de celelalte puncte, Totdeauna sunt uh, uimit atunci când aud afirmații precum uh, indivizii achită mai multe impozite decât uh, companiile. Trebuie să ne întrebăm cine deține aceste companii, pentru că de multe ori proprietarii sunt indivizi. Iar când vorbim de profitabilitate, aceste companii plătesc pensia lucrătorilor lor vor exista în cele din urmă repercursiuni dacă sporim ratele de impozitare pentru corporații. Dacă ne gândim la acest sistem, ar trebui să vedem și cum interacționează cu sistemul fiscal aplicat indivizilor. Dacă corporațiile achită un impozit mult mai redus față de cel aplicat persoanelor fizice, să nu uităm uh, că acele persoane care dețin acțiuni în cadrul unor întreprinderi plătesc de multe ori impostele de două ori, plătesc uh, impozite și atunci când întreprinderea în sine achită impozite și va plăti impozite încă o dată atunci când va primi profitul de pe urma celor acțiuni. Trebuie să vedem așadar, să ne asigurăm că sistemul fiscal funcționează cum trebuie, să vedem care este interacțiunea între sistemul fiscal aplicat întreprinderilor și cel aplicat persoanelor fizice. Iar în ceea ce privește pragurile existente, îndeoseb în ceea ce privește raportarea pe țară, aici doream să fac observație de natură mai degrabă generală. Business Europe a sprijinit propunerea OECD în ceea ce privește raportarea publică de țară, credem că autoritățile fiscale reprezintă instanța adecvată pentru a comunica informațiile fiscale aferente întreprinderilor, pentru a ne asigura în acest fel că întreprinderile achită impozitul corespunzător. Marea majoritate a întreprinderilor doresc să achite impozitul corespunzător, nu e în interesul lor să nu facă acest lucru. Trebuie însă să fim convinși că există într-adevăr o justificare pentru această raportare publică de țară, îndeosebi că această raportare nu va submina activitatea autorităților fiscale naționale. E greu de înțeles raționamentul din spatele acestei afirmații că autoritățile fiscale nu ar funcționa uh, corect dacă nu ar fi supuse unei supravegheri publice. Nu înțeleg cum în acest fel se creează încredere în autoritățile publice în autoritățile fiscale, îmi cer scuze, sprijinim aceste autorități și credem că sunt instanțele unde ar trebui să se facă raportarea de țară. Știm că două comisii ale acestui Parlament au analizat acest subiect, dar v-am ruga să analizați încă o dată acest subiect al raportării de țară, știu că s-a discutat foarte mult despre praguri și despre felul în care în acest fel se va sprijini transparența. Iar dacă tot vorbim despre praguri, pragul pentru raportarea de țară am înțeles că va fi și va fi redus ulterior, lucru care cred că reprezintă un adevărat pericol. Cred că am depășit timpul, domnule președinte, vă mulțumesc. După cum vă spuneam, avem restricții de timp. Domnule Himar, am să-i dau, am să profit de, mini, de minutul în plus pe care l-am primit de la Mike pentru a răspunse la întrebări. În ceea ce privește întrebarea din partea grupului verzilor, noi la UAM am criticat propunerea din 2011 nu pentru că era prea complicată pentru IMM-uri. am, uh, n-am opus din cauza caracterului opțional obligatoriu. Acum, în ceea ce privește statele membre de mici dimensiuni, trebuie să vedem dacă propunerea are efecte asupra celor state mici care la ora actuală atrag în mod artificial profiturile întreprinderilor care sunt apoi supuse unor rate scăzute de impozitare dacă companiile înregistrează sau nu profit în această țară. Să ne gândim de pildă la Irlanda. Irlanda atrage profituri care sunt taxate la, uh, cu impozite scăzute și profită de pe urma acestei practici. Trebuie să ne asigurăm că aceste țări uh, nu vor avea de suferit uh, E clar că ministrul de finanțe al Irlandei nu uh, va mai uh, atrage același profit înspre țara sa dacă rata impozitelor se va schimba. În ceea ce privește IMM-urile, înțeleg că lucrurile s-ar putea complica dacă adoptarea acestui regim ar presupune modificarea normelor de contabilitate. Dacă un IMM dorește să se extindă la nivel internațional, înseamnă că trebuie să intre pe piața de capital. Atunci ar fi bine să adopte normele internaționale de raportare financiară, standardele IFRS, dacă doresc să rămână doar în interiorul uh, frontierelor naționale și să activeze în mod moderat la nivel transfrontalier, atunci poate nu i-ar interesa să adopte acest sistem. Poate nu în Germania, dar am auzit îngrijorări din Franța, Austria, întreprinderi care ne spun că nu vor funcționa cu două sisteme de contabilitate în paralel în viitor pentru că e complicat pentru o mică întreprindere. E complicat ca o țară să aplice două sisteme diferite, unul pentru IMM-uri și unul pentru marile companii. Tot ce discutăm la ora actuală trebuie privit, trebuie analizat și um, evaluat dacă poate fi aplicat și IMM-urilor. Pentru că de, e foarte probabil ca în anumite state membre acest impozit să se aplice tuturor întreprinderilor, inclusiv IMM-urilor. Iar ultima observație pentru reprezentantul grupului ALDE, eu aș prefera ca cineva să-și mute producția înspre o țară unde impozitele sunt mai scăzute decât cum se întâmplă acum când se deplasează doar profitul, pentru că în acest fel am avea o concurență mult mai transparentă. Și am obligat statele membre să trateze într-un mod răspunzător uh, proprii contribuabili. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iar ultimul uh, de pe lista mea este domnul Buteli Staft. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că membrii comisiei au ridicat o serie de întrebări foarte importante. Ar fi imposibil însă să răspund la toate. Dacă îmi permiteți, am să punctez doar acelea care considerăm că sunt, uh, consider că sunt cele mai importante. Costurile administrative, povara administrativă a fost ridicată în repetate rânduri și e important să înțelegem că uh, pentru multe întreprinderi, realitatea e că trebuie să, prezi- să pregătească, pe de-o parte, declarații fiscale generale, în același timp trebuie să facă o ajustare fiscală pentru a ajunge la baza fiscală. Doar pentru acele întreprinderi cotate la bursă în Europa am reușit să ne punem de acord uh, că vom folosi standardele de raportare financiară interna- standardele internaționale de raportare financiară. În acest sens, Europa joacă un rol fruntaș în ceea ce privește acele întreprinderi care nu folosesc standardele internaționale de raportare financiară și va trebui să discutăm despre uh, directiva um, privind contabilitatea. A fost imposibil să ajungem la un acord au existat peste 100 de opțiuni, scoțând în evidență discrepanțele dintre statele membre. Într-adevăr, cred că ideal ar fi să progresăm pentru ca aceste ajustări fiscale să fie mult mai simplu de făcut. Cred că a existat o întrebare și în ceea ce privește activele intangibile care devin din ce în ce, care domândesc din ce în ce mai multă importanță. Cred că trebuie să luăm în calcul nu doar în ce fel sunt recunoscute acestea, ci și cum sunt transferate. Trebuie să înțelegem că acestea sunt activele cele mai mobile. Iată de ce Trebuie să ne coordonăm mai bine la nivel internațional în ceea ce privește tratamentul aplicat acestor active. Lucru important și în cadrul dezbaterii referitor la justiția fiscală. Este important să luăm în calcul și generațiile viitoare. Iată de ce ar fi important ca, ca sistemele moderne fiscale să analizeze și impactul de mediu al întreprinderilor. Nu cred că sistemele fiscale actuale contribuie la facilitarea tranziției spre o economie mult mai stabilă. Cum în ceea ce privește acei câștigători și perdanți care au fost amintiți în repetate rânduri, cred că nu e doar o idee care să lungească discuțiile, ci important ar fi să discutăm în acest sens despre o perioadă de tranziție, astfel încât acele companii care au nevoie să poată să aibă suficient timp la dispoziție pentru a se adapta. Mulțumesc! Există în continuare multe întrebări la care trebuie să răspundem în acest proces politic. Ajungem în acest fel la cel de-al doilea grup de discuție. Eu urez bun venit doamnei Katia Leto Cumulainen de la ETUC și domnului Richard Murphy, membru al Tax Justice Network. Și dumneavoastră aveți 5 minute la dispoziție. Aveți grijă cu sticlele, cele roșii sunt de-a dreptul explozive, cele albastre sunt mai puțin periculoase. Cate, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, membrii comisiei. Doamnelor și domnilor, există două domenii unde Comisia Europeană a promis rezultate și care uh, sunt de un interes deosebit pentru uh, membrii sindicatului. Sectorul social a venit momentul să lucrăm pentru o uniune care nu se referă doar la economie, ci și la uh, Uh, drepturi sociale, ci și, și la voință politică pentru a combate um, evaziunea fiscală. Membrii sindicatului, Confederației Sindicale trebuie să-și plătească contribuțiile, au suferit reduceri salariale, ei continuă să-și plătească contribuția, iată, și continuă să-și plătească impozitele. Iată de ce mi se pare corect ca și multinaționale să-și plătească impozitele care le revin. E vorba de um, echitate și uh, corectitudine în societate. Pentru a combate evaziunea fiscală și frauda fiscală și alegerea forurilor, reprezintă în același timp uh, un mod de a redobândi încrederea cetățenilor europeni. Am trei observații. În primul rând, sprijinul nostru pentru CCCTB, în al doilea rând, modificările aduse la această propunere și, în al treilea rând, cererea noastră în ceea ce privește impozitul uh, corp, um, aplicat uh, acestor uh, întreprinderi. Aceste propuneri sunt menite să, să urmăresc să combată evaziunea fiscală. Iată de ce noi sprijinim CCTB. Propunem însă în același timp amendamente. Piețele nu ajung, nu duc singură la situații mulțumitoare, ci din potrivă încurajează dumpingul fiscal. Considerăm că propunerea CCTB este favorabilă pentru că stabilește, stabilește norme comune, așa cum a spus și domnul Mutanlie, pentru acele întreprinderi active pe piața internă. Noi suntem în favoarea unor norme echitabile și pentru acele întreprinderi care operează în baza acestor norme echitabile. aș putea să vă pun la dispoziție date care arată uh, cum stau lucrurile cu uh, venitul fiscal pierdut. Avem și calculă care arată că aceste venituri fiscale pierdute reprezintă în total 139,3% din deficitul total al Uniunii Europene. Dacă aceste impozite ar fi fost colectate, nu ar fi fost uh, necesare aceste reduceri salariale. În al doilea rând, cele trei amendamente principale. În primul rând, pragul. Cerem ca pragul directivei să fie stabilit mult uh, sub cel din propunere. Cerem ca acest prag să fie stabilit în conformitate cu uh, directiva pentru contabilitate. În acest sens, uh, s-ar conferi mai multă coerență și consecvență normelor. Maxim acest prag ar trebui să se ridice la 40 de milioane de euro. Contextul geografic. Cerem ca această directivă să includă și corporațiile multinaționale active atât în statele membre ale Uniunii cât și în țări terțe. Acele entități din statele terțe deja intră în domeniul de aplicare al directivei Uh, privind combaterea fraudei fiscale. Deja s-a discutat despre legătura între CCCTB și raportarea uh, pe țară. Noi suntem în favoarea rapoartelor amănunțite de țară, absolut transparente pentru toate întreprinderile. CCCTB și raportarea de țară trebuie folosite într-un mod uh, îmbinat, astfel încât să putem dobândi informații utile din toate țările, inclusiv din statele terțe. Iar aici, bineînțeles, mă refer la acele întreprinderi care se încadrează în domeniul de aplicare al directivei. Suntem în favoarea raportării de țară pentru că este un instrument esențial în combaterea evaziunii fiscale și deplasării profiturilor. În al treilea rând, o punere în, aplicată, în aplicare rapidă. Noi cerem ca CCTB să fie pusă în aplicare cât se poate de repede din ianuarie 2019. We underline that only with the CCCT. Subliniem că doar cu CCCTB și cu transferul de prețuri în ceea ce privește achizițiile uh, intragrup, uh, Uniunea Europeană va fi uh, ignorată. Și apoi, în ultim aspect, uh, solicitarea ETUC uh, vizează și uh, uh, baza de impozitare pentru societăți, uh, iar pentru noi aceasta trebuie să fie la 25%. Iar în cele din urmă aș conchide, doamnelor și domnilor, spunând că Uniunea Europeană și cetățenii ei uh, merită Uh, o bază comună consolidată uh, a societăților. Aș dori să mulțumesc și domnului Murphy pentru cercetarea valoroasă din domeniu. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, uh, continui eu să prezidez această ședință, spune domnul președinte și dau cuvântul domnului Murphy. Mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. Eu pot să spun că am cofinanțat uh, uh, rețeaua justiției în domeniul uh, fiscal, dar acum sunt aici în calitatea mea de profesor de practică în ceea ce privește economia politică internațională la Universitatea din Londra. Mă voi referi la raportarea pentru fiecare țară în parte. Vreau să spun că toată lumea, de fapt, salută sosirea CCCTB. Ceea ce avem acum uh, se constituie pe mitul că uh, există un grup de companii format din entități individuale, ori acest lucru nu este adevărat. Nu putem uh, găsi o bază fiscală corectă bazându-ne pe mituri. Trebuie să recunoaștem că vorbim de fapt despre entități economice singulare care reușesc printr-un management central să își gestioneze profitabil taxele. CCCTB uh, aduce practic uh, în uh, Uh, în față niște elemente care au lipsit în ceea ce privește impozitarea uh, întreprinderilor în ultimii 20 de ani. Despre ce vorbim? Până la urmă vorbim despre o, o, uh, o taxă care nu aduce mari venituri fiscale, doar aproximativ 8% dintre venituri sunt vizate practic de această bază fiscală, dar motivul pentru care aceasta există este să se evite uh, abuzul fiscal, uh, evitarea plății taxelor în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor. Dacă doriți uh, Uh, concurența fiscală, atunci au mari uh, probleme cu uh, acest concept, însă, practic, atunci ar trebui să ne gândim că n-am dorit să existe o concurență fiscală artificială. Haideți să ne gândim puțin și la realitatea fiscală adevărată. Ei bine, în acest domeniu toți actorii au nevoie de un teren de acțiune echitabil. Dacă acesta nu există, există concurență neloială, iar în acest moment exact asta avem, pentru că nu avem impozitare consecventă. Deci ne dorim CCCTB. Însă există o problemă în ceea ce privește CCCTB uh, și anume cel de-al treilea C, consolidarea. Uh, CCCTB, așa cum se propune, nu vizează consolidarea, de fapt. Eu sunt contabil înregistrat, este o povară pe care trebuie să o port, însă pot să vă spun că uh, vorbim despre CCATB, nu CCCTB, adică o bază comună agregată, nu consolidată, pentru că fiecare stat își ajustează conturile pentru ajustări fiscale standard, iar apoi aceste lucruri sunt adunate. Asta nu înseamnă uh, o consolidare de fapt, vom muta concurența fiscală de la un anumit eh, sistem fiscal, din sistemul fiscal, în sistemul de contabilitate. Deci, oamenii vor alege standarde diferite de contabilitate pentru a putea vedea unde pot eh, întârzia profiturile sau eh, amâna sau unde pot să nu le mai declare deloc și asta prin mijloace artificiale. Uh, și toate acestea se pot întâmpla dacă nu avem uh, standarde de contabilitate consecvente care să respecte și raportarea de la țară la țară. Și în absența acestor elemente nu putem avea un TB. Uh, am scris o lucrare în acest sens uh, împreună cu un colaborator și este singura care subliniază această problemă, iar eu cred că aceasta este fundamentală. Deci trebuie să avem un sistem de standarde de raportare pentru contabilitate în Europa care să ne ducă la un rezultat util pentru impozitare. Iar eu pot să vă spun că uh, IR, uh, FS spune că standardele lor nu sunt uh, utile pentru contabilitate. Nu spun exact uh, cum ar putea fi folosite conturile pentru uh, impozitare, însă uh, spun că uh, standardele IFRS uh, nu sunt uh, uh, gândite pentru acest uh, scop. Uh, Uniunea Europeană va trebui să creeze aceste standarde uh, pentru raportarea fiscală. Nu există motive să avem asta doar pe o piață europeană, cât vreau avem 28-29 de standarde contabile diferite. Deci avem standarde pentru fiecare țară în parte plus uh, standardele uh, IFRS. Mediul de afaceri ar aprecia o bază fiscală, o înțelegere a lucrurilor, un set de standarde și dacă faceți totul la modul cumprinzător, va fi mai bine, pentru că deocamdată nu toți contabilii pot să înțeleagă cum uh, uh, sunt uh, folosite toate aceste standarde diferite. Cu alte cuvinte, haideți să pornim de la niște fundamente bine înțelese. Uh, dacă nu facem lucrurile din punct de vedere contabil bine, ora asta se întâmplă în acest moment, uh, haideți măcar să avem un set consolidat de conturi nu agregate și un set de reguli de contabilitate consecvente care pot fi ușor de înțeles, uh, utile uh, pentru întreprinderi și alții, astfel încât baza fiscală să fie clară și transparentă, bine raportată, iar baza pentru raportările de la țară la țară de asemenea. Mulțumim foarte mult. Multe puncte de discuție aici. Primul vorbitor din partea PPE este Brian Hayes. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc ambilor vorbitori din această a doua sesiune pentru comentariile lor interesante. Aș dori să mă refer mai ales la ultimul aspect amintit de domnul Murphy, această solicitare clară pentru niște standarde de contabilitate consecvente în Europa. Eu cred că este un argument perfect justificat, pentru că uh, avem o piață unică, iar oamenii ar trebui să acționeze ca profesioniști uh, dincolo de frontiere, ori uh, dacă avem prea multe standarde, e clar că vom avea și și foarte multe lacune. Pot să vă adresez o întrebare? E bine, în uh, situația în care noul președinte al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, uh, tocmai uh, ne-a spus care sunt intențiile legate de reducerea bazei de impozitare a societăților în America și de a schimba mijloacele prin care taxele pot fi impozitate. Bine, ce credeți că, care credeți că va fi impactul asupra poziției de competitivitate a Uniunii Europene? Pentru că unul dintre uh, argumentele pentru opera, operarea completă a CCCTB este că ne face uh, mai uh, puțin competitivi. Se pare că astfel vom pierde niște afaceri care se vor muta. Deci aceasta ar fi prima mea întrebare. Cea de-a doua se leagă mai ales de argumentul celor care au de câștigat și celor care au de pierdut. Cred că înainte ca orice stat să se gândească la perspectivele actuale, uh, cred că ar trebui să existe o analiză de impact pentru fiecare stat în parte în ceea ce privește CCCTB. Vorbiți despre un procent de 8% care ar fi contribuția uh, CCCTB uh, în ceea ce privește Uh, taxele, veniturile fiscale din uh, Uniunea Europeană. Noi înțelegem că în Irlanda uh, acest procent este de 15%. Vestea cea bună este că se merită. Și mă gândesc acum, dacă n-am avea o evaluare de impact făcută pentru fiecare țară în parte, am putea avea o dificultate în ceea ce privește uh, veniturile uh, fiscale care s-ar putea pierde. Și apoi, propunerea domnului Moscovici este să ne punem de acord asupra unei baze fiscale și apoi să trecem la consolidare. Uh, mediul de afaceri din țara mea îmi spune că nu putem avea una fără cealaltă. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu asta? Mulțumesc. Din partea SND, domnul Paul Tang, raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru aceste contribuții. Mă întrebam uh, ce părere aveți despre introducerea CCCTB. Uh, Oare ea va aduce o schimbare în ceea ce privește evitarea plății taxelor? Aceasta este întrebarea mea uh, generală. După părerea mea, vedem acum că profiturile sunt mutate dintr-o parte în alta pe hârtie introducerea celui de-al treilea C, consolidarea, ne duce la factori uh, reali, de exemplu, forța de muncă, capitalul uh, și așa mai departe. Oare nu va fi mai dificil așadar pentru afaceri să joace acest uh, joc al concurenței artificiale? Și dacă chiar se reduce această formă a concurenței artificiale, oare e nevoie să avem o rată minimă pentru a putea evita uh, Um, aspectele negative care sunt legate de concurența artificială. Apoi s-a vorbit despre uh, activele intangibile. Una dintre propunerile pe care le avem este cea a prețurilor de transfer. Aceste uh, prețuri de transfer ar trebui să fie piețuri uh, de piață. Dar ce înseamnă un preț al pieței, un preț de piață, când vorbim despre livrări în cadrul aceleași companii? Apoi, același lucru este valabil în ceea ce privește activele intangibile. Ce părere aveți despre faptul că Comisia s-a decis să nu includă în această propunere aceste active intangibile? Credeți că ar fi trebuit luate în calcul, cum au spus alții aici, sau credeți că aceasta este o uh, cale de evitare a prețurilor de uh, transfer? această problemă a activelor uh, uh, intangibile este o problemă mult prea dificil de abordat, astfel încât uh, ea trebuie să fie evitată cu totul. Mulțumim. Domnul profesor Luche din partea ECR. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trebuie să vă mărturisesc că sunt un pic dezamăgit referitor la schimbul de opinie de astăzi. Cred că multe observații, am auzit multe observații, chiar și păreri politice. Uh, Credeam că audierea de astăzi ar trebui să fie o audiere care merge direct la nucleul anumitor uh, propuneri, anumitor elemente din propunerea CCTP. Pe mine mă interesează tratamentul aplicat în companiilor multinaționale care sunt active atât în uh, Uniunea Europeană cât și în țări terțe. De pildă, aș dori să știu dacă ne-am putea teme că ar exista um, reacții de pildă ca întreprinderile să-și deplaseze sediul din Uniunea Europeană în țări terțe, pentru ca în acest fel să se sustragă principiului CCTB. Cât de posibil este acest scenariu și cum ne-am putea asigura ca acea valoare creată în Uniunea Europeană să fie impozitată respectăm principiile CCTB. Dacă am înțeles bine, există două posibilități de a interacționa cu aceste întreprinderi. Pe de o parte, posibilitatea ca um, până acum, ca să se aplice ca până acum un um, preț de transfer cu țările terțe pentru a calcula uh, cota de profit. Cealaltă posibilitate ar fi ca față de țările terțe să se efectueze cel puțin o, o partajare a profitului, o formulă asupra căreia să ne punem de acord, care să fie apoi negociată în cadrul negocierilor referitoare la dubla impozitare sau în cadrul unui acord privind dubla impozitare în ce măsură ar fi așadar partajate câștigurile fiscale, în ce măsură impozitate și în ce măsură nu. Aici mă interesează care ar fi avantajul unei asemenea propuneri față de acele țări cu care nu există un acord de dublă impozitare, de pildă o oază fiscală din Caraibe, care ar putea, de pildă, să aducă plângerea că, într-adevăr, ar exista o dublă impozitare, când de fapt impozitul ar fi aplicabil în Uniunea Europeană. Mulțumesc uh, pentru liberal Peter Iacek. Well, I, I would have, a, have questions. Am uh, întrebări uh, pentru doamna Lehto Comulainen. Înțeleg că v-ați gândit la un prag de 750 de milioane de euro, un prag foarte înalt pe care ați dori să uh, îl limitați la 40 de milioane de euro ca maxim. Și mă întreb dacă ați analizat toate implicațiile pentru toate tipurile de companii care vor intra sub domeniul de aplicare al acestui uh, prag. Mă gândesc mai ales la IMM-uri care nu operează neapărat în mai mult de un stat membru sau în mai multe state membre și care uh, nu uh, se uh, ocupă de evitarea plății contribuțiilor fiscale. Deci aș vrea să mă gândesc, aș vrea să mă întreb dacă ați analizat toate posibile efecte asupra lor. Apoi, S-au discutat despre cei care câștigă și cei care pierd între statele membre în ceea ce privește această propunere legată CCCTB și de posibile relocări ca rezultat uh, al introducerii uh, acestui sistem. Mă întreb uh, dacă ați discutat aceste aspecte în întâlnirile dumneavoastră, dacă aveți opinii legate de acest subiect. Mulțumesc. Mulțumim. Matt Cathy din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu experților. Aș dori să mă refer la un detaliu, la un domeniu la care v-ați uh, referit, raportarea financiară în CCTB. Din prezentările dumneavoastră am înțeles că problema o reprezintă lipsa uh, unui set de reguli uh, internaționale în domeniul contabilității uh, pe care să se bazeze fiscalitatea aceasta unică. Știți că uh, ETUC uh, în uh, documentul său solicită o convergență a regulilor fiscale mm, de exemplu, standardele internaționale de contabilitate, IFRS, care conțin uh, foarte multe uh, principii. Mă întreb dacă nu ați putea să vă referiți la concluziile pe care le-ați menționat în raportul uh, cu privire la uh, FROMSECA, nu știu dacă am pronunțat bine și dacă nu v-ați putea referi și la uh, de ce această formulă pe care am propus-o poate duce la abuzuri. Deci ne puteți explica cum, apar, cum pot apărea abuzurile? Mulțumesc! Sper că am uh, numele corect din partea verzilor, domnul Gigold. Da, de data asta, da, mulțumesc. În primul rând, Richard, mulțumesc pentru legătura pe care o faci cu regulile de contabilitate și cu acest uh, peisaj uh, fragmentat cu care avem de-a face dacă președintele e de acord, mi-ar plăcea să știu și ce știe Comisia în acest domeniu, pentru că ai pus degetul pe rană. Într-adevăr, am avut această dezbatere îndelungată în ce privește normele naționale de contabilitate și standardele internaționale de contabilitate. Uh, mulți dintre noi nu se bucură de faptul că majoritatea normelor provin de la uh, autoritatea de la uh, Londra soluția ar fi una europeană, deci m-ar uh, interesa să știu uh, ce părere are Comisia. Și apoi m-ar interesa să știu care este poziția dumneavoastră în legătură cu parametrii de bază pe care Comisia i-a uh, inclus în propunerea sa, mai ales în ce privește limitările de uh, dimensiuni și apoi uh, prevederile generoase uh, în ce privește cercetarea și dezvoltarea și uh, tratamentul Uh, finanțării față de, uh, prin acțiuni uh, față de creanțe. Știm cu toții și dacă îi, auziți, îi ascultați pe colegii din Irlanda, știm cu toții că nu toate statele membre vor fi de acord cu aceste propuneri. Unele au început chiar să arunce nisip în angrenaj, alții o spun chiar pe șleau deci mă întreb care ar fi pragul necesar, câte state membre ar fi necesare pentru a uh, transpune, deci pentru a întruni sprijinul uh, pentru această propunere. Nu 28, nu 27, nu 29. Care ar fi pragul minim pentru că această propunere să vadă lumina zilei? Mulțumim, Sven. Nu s-a mai înscris nimeni la procedura Catch the Eye, deci ajungem uh, din nou la experții noștri. Însă, înainte, aș dori să îl rog pe domnul Niedermayer să uh, prezideze ședința. Îi dau cuvântul doamnei Lehto Komulainen pentru răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebările foarte bune, pentru observațiile foarte interesante. Uh, mi amintește de studenția din Finlanda, când a trebuit să învăț principiul uh, regulilor fiscale și a regimurilor fiscale. Credem că regulile ar trebui să fie clare, simple, ușor de înțeles acesta, acestea, aceasta a fost lecția pe care am învățat-o eu pe atunci și pe care am învățat-o bine pentru că o împărtășesc și acum. ETUC consideră că uh, toate fazele sunt importante, dar am spus în prezentarea mea acest lucru. Pentru ETUC e foarte important să avem uh, o fază uh, de implementare a cele de-a doua faze a CCCTB, ori, din păcate, propunerea nu conține uh, un termen limită de punere în aplicare. Acum, în legătură cu a doua întrebare, sau observație din partea lui uh, Paul Tang, dacă ETUC e pentru o uh, rată fiscală minimă pentru uh, corporațiunea europeană. Dar fi echitabil, ar fi o propunere echitabilă și am putea evita astfel uh, acest shopping fiscal uh, uh, care se practică în Uniunea Europeană acum. Altcineva, al treilea vorbitor, Ah, pentru membrii noștri de la Confederația Europeană a Sindicatelor și apropo vin din toate statele dumneavoastră, nu prea contează dacă e vorba de CGTB, sau uh, de la orice altă propunere, pentru oameni ce contează e să plătească sau nu taxe și impozite. Ei își doresc un regim fiscal corect, Uh, toată lumea dorește ca cetățenii să-și plătească impozitele, dar și companiile la fel. Bine că putem uh, vorbi mai în amănunt, dar uh, profesorul Murphy lângă mine se va ocupa de detalii tehnice, dar eu cred că e foarte important să ne dăm seama că dacă vrem să construim Uniunea Europeană pe baza unor reguli echitabile, Asta mi-au spus dascălii mei uh, la facultatea de drept. Deci nu avem altă alternativă. În ce privește întrebarea uh, celui de-al patrulea vorbitor din partea grupului ALDE, uh, dacă mă refeream la toate IMM-urile, bineînțeles, e o întrebare bună, dar mie mi se pare că este un subiect interesant care nu a fost abordat. Comisia s-a referit însă la acest aspect. Tot ce ține de cercetare și de inovare Mm, deci toate aceste stimulente figurează în propunere. Bineînțeles că noi suntem pentru creștere în europeană, pentru uh, noi companii, pentru noi uh, idei și cercetarea și inovarea reprezintă cheia și CCTB-ul conține stimulentele necesare cercetării și dezvoltării. În ce privește întrebarea din partea GUE, al cincilea vorbitor, în ce privește normele, standardele de contabilitate, cred că profesorul Murphy uh, are căderea necesară să se refere la standardizare, dar, așa cum spuneați, uh, pe drept cuvânt, și noi suntem pentru argumentul profesorului Murphy, respectiv că ar trebui să avem un set uh, de norme contabile, în, deci de standarde de contabilitate. Reprezentantul verzilor s-a referit și el la aceste standarde internaționale de contabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul profesor Murphy are patru minute pentru răspunsuri. Am 13, am notat 13 întrebări, am 5 minute ca să răspund la ele. Dacă avem o problemă cu concurența fiscală, dacă avem uh, câștigători și uh, perdanți și dacă asta duce la relocarea artificială a riscului. De fapt, noi încercăm să uh, adunăm taxe și impozite de pe, con- de pe conținute pe baza economică. Companiile uh, în, își uh, stabilesc sediul acolo unde este internet uh, de mare viteză, personal ultracalificat, uh, stabilitate uh, legislativă și așa mai departe. Problema cu baza fiscală consolidată este că sau motivul pentru a folosi CCTB Uh, această formulă e că uh, taxele și impozite vor fi plătite acolo unde se face uh, profit economic, unde se desfășoare activitatea. Sigur că nimeni nu trebuie să poată să fie privat de posibilitatea de a face afaceri și bani într-o țară datorită regimului fiscal. Uh, Sigur că mm, putem spune că vor exista perdanți și uh, câștigători, dar uh, în orice caz uh, perdanții uh, sunt în principal țările care nu pot să colecteze cele 15 miliarde de euro pe care îi pierde datorită faptului că nu există o bază fiscală consolidată. Va trebui să schimbăm sistemul fiscal. Dacă avem nevoie de un CCTB sau un CCCTB, avem nevoie de un CCCTB. Uh, nu Mm, înțeleg uh, de ce toată lumea își pune întrebarea uh, eliminării intermediarilor. Uh, baza consolidată uh, comună a societăților va avea un efect uh, mai puternic pentru că raportarea pe țară va avea efecte concrete. Pentru că am uh, vorbit uh, cu moarte, multe companii care sunt listate la bursă și unele spun că nu vor să fie uh, pe prima pagina Financial Times, ori raportarea pe țară asta va face și vom duce la o schimbare a comportamentului rapidă, pentru că credem că Europa va face raportarea pe țară în curând. Deci se va schimba comportamentul companiilor și de aceea trebuie să uh, aplicăm această bază fiscală uh, consolidată comună. Bunurile uh, intangibile nu sunt valoroase decât uh, dacă sunt create de oameni care pot să le mențină și nu au valoare decât dacă sunt vândute. Deci dacă duc la o vânzare. Și aici intervine tot ce ține de vânzare. Majoritatea bunurilor sau activelor intangibile din lume sunt create ca instrumente de inginerie financiară și nu au nimic de a face cu cercetarea și dezvoltarea. Nu sunt decât mecanisme de, uh, de, de uh, aranjare a profiturilor. Uh, dacă vrem să discutăm problema așa numitelor foreign parents, trebuie ca un stat membru din Uniunea Europeană să devină părintele pentru CCTB e foarte posibil să cerem unui grup să desemneze un astfel de membru și dacă nu face acest lucru, uh, atunci Comisia va trebui să încredințeze autorităților fiscale această sarcină. Dacă nu dorește uh, cineva să se conformeze, atunci nu trebuie să existe marjă de negociere. Și vă asigur că oamenii nu vor spune nu posibilității de a face Uh, profit. Dacă uh, prețul de transfer uh, e o problemă față de restul lumii, sigur că este. Dacă ne gândim la o companie care acționează global și trebuie să facă o raportare pe țară, nu doar în europeană, există și o soluție, OCD-ul, și acolo am petrecut ceva timp și unde dau și acolo conferințe, OCD-ul încearcă să dezvolte o bază de împărțire a profiturilor Uh, și aceasta tocmai pentru că uh, e uh, deci CCTB-ul are aceleași, acele, acele, aceleași obiective. În ce privește pragurile, eu sunt pentru praguri minime. Ca multinațională ai nevoie, ai nevoie de date. Reolocarea profiturilor, am tratat acest subiect, vânzarea în funcție de destinație, sigur că trebuie să Uh, găsește un intermediar sau o companie intermediară în insulele Caiman, se poate face acest lucru uh, sau poți face operațiune în operațiunile franceze de, către, de peste uh, mări. Sigur că este o denaturare. Dacă e un risc în propunerea lui Donald Trump, noi nu ne putem permite un astfel de risc și deci avem nevoie de o sursă și o destinație pentru vânzări această idee că parametrii în ce privește cercetarea și uh, dezvoltarea și uh, creanțele, majoritatea uh, companiilor nu fac cercetare și dezvoltare pe bază de creanțe. Multe companii nu se vor îndatora pentru că nu au finanțarea prin acțiuni. Și deci haideți să nu credem că e o măsură în favoarea IMM-urilor. Nu e așa. Deci haideți să reanalizăm această Uh, chestiune. Ideea este că dacă ești o firmă multinațională, trebuie să ajungi la CCTB. Și dacă uh, nu ai uh, date, dacă nu respecti uh, regulile de contabilitate, atunci trebuie să fii sancționat. Și aici avem o problemă mult mai gravă decât contabilitatea. Nu există bilanțiere. Și atunci autoritatea fiscală ar trebui să manifeste mai mult interes față de activitatea ta. Mulțumesc. Nu știu dacă Comisia dorește să reacționeze. Aveți uh, totuși uh, câteva minute la dispoziție. Mulțumesc. Aș dori să reacționez uh, la câteva observații și la câteva întrebări. E o plăcere pentru mine și vă pot spune că toată această dezbatere m-a entuziasmat. Prezentările dumneavoastră ne vor ajuta cu siguranță să stabilizăm propunerea Uh, să o facem mai bună pentru negocieri și voi uh, continua conversația cu uh, câțiva dintre invitații noștri. Aș dori să mă refer la patru aspecte. În primul rând, elementul de flexibilitate. Ce încercăm noi e să facem o propunere de directivă pentru baza fiscală consolidată comună a societăților. Apropo, și multe companii salută această propunere, noi ne dorim să avem un sistem stabil, un sistem în care companiile noastre să nu ajungă la cheremul unor schimbări anuale constante a mediului fiscal. Și, practic, majoritatea companiilor salută această inițiativă. Flexibilitatea intervine prin faptul că raportarea este obligatorie doar atunci când intervine un prag. Am propus un prag, am înțeles că se Uh, există întrebări de ce uh, am ajuns la acest uh, prag și nu la altul. Sigur că și de această dată, ca și în alte privințe, suntem deschiși pentru dezbatere. Motivul pentru care am propus pragul e pentru a da posibilitatea firmelor mici să opteze, să, dacă vor să nu opteze uh, pentru flexibilitate și apoi statele membre să aibă mai multă flexibilitate pentru actorii interni. Apoi, Uh, aș dori să mă refer la elementele de contabilitate în mediul actual. E foarte greu să ajungi la un uh, sistem comun. Deci haideți să nu puneți uh, în cârca CCTB-ul această sarcină de a armoniza normele contabile în întreaga Uniune Europeană. Pentru, deci în acest domeniu al fiscalității, noi am încercat să ne asigurăm că prin CCCTB, deci prin textul juridic, nu lăsăm Uh, la cheremul uh, unor uh, organisme sau entități nepublice datoria de a defini regulile, de a hotărâ regulile. Deci noi hotărâm ce este un profit care trebuie să fie să facă obiectul impunerii și așa mai departe, pentru că noi avem această datorie în calitate de autoritate de reglementare. Unii au spus că ar trebui să avem o rată, miximă, o rată minimă, Există și literatură de specialitate, multe articole în acest domeniu. Eu cred că ă, există ce nu putem constata e, ă, ce nu putem contesta este realitatea politică pe care o reprezintă Uniunea Europeană. Și, deci, noi nu ă, optăm pentru o rată minimă și cred că nimeni la Consiliu nu are această dorință. Deci, cred că e un argument pe care, e o, o, o dezbatere pe care s-ar putea să o avem, respectiv dacă vrem să progresăm sau nu. Deci noi am optat pentru transparență prin această bază fiscală consolidată comună, apoi combaterea uh, planificării fiscale agresive și să lăsăm la uh, latitudinea statelor uh, membre opțiunea de a alege formula. În ce privește bunurile intangibile, mi-a plăcut explicația profesorului Murphy. Noi uh, nu am ținut cont de sau nu am luat în considerare bunurile intangibile. Veți vedea cum vom uh, aborda bunurile intangibile în contextul CCTV. Dar mi-ar plăcea să uh, îl mai ascult pe Richard în contextul acestor bunuri că e vorba de uh, persoane sau de uh, materie cenușie care pregătește aceste bunuri intangibile. Noi credem că felul în care o companie, un grup funcționează acoperă și acest aspect. Dar situația funcționează foarte bine în economiile moderne, fără ca bunurile intangibile să fie Uh, incluse în uh, profiturile. Mă gândesc, de exemplu, la Statele Unite. Și o ultimă observație, poate cea mai importantă și care e foarte importantă pentru noi, cine câștigă, cine pierde. Cred că sunteți de acord cu toții cu mine că sistemul nostru nu pentru asta este menit. Noi, prin acest sistem, încercăm să obținem o convergență care uh, impune schimbări tuturor, dar care rămâne accesibil tuturor. Acesta este spiritul în baza căruia noi, uh, cei de la Comisie, intrăm în faza de negociere a CCTTB. Și avem și cifre la dispoziție și am fost foarte transparenți uh, cu ele. Am încercat să explicăm cât mai transparent în ce constau aceste cifre. E vorba de cifre care provin din uh, modele Uh, nu ne bazăm pe cifre uh, primite de la autoritățile fiscale și sunt de acord cu domnul uh, Morfi că trebuie să cooperăm cu statele membre pentru a obține cât mai multă transparență. În mass media apar tot felul de studii în care se spune că toate aceste date sunt secrete, nu pot fi trimise la comisie deci nu putem face o comparație fiabilă între o organizație um, și alta sau între state membre. Eu consider că avem uh, o problemă pentru că uh, modalitatea cea mai bună pentru a uh, modifica propunerea din negociere astfel încât să fie acceptabilă pentru toată lumea e să avem transparență deplină și să avem o dezbatere în cunoștință de cauză în ce privește soluțiile alternative și care ar fi impactul uh, propunerii noastre. Deci noi suntem extrem de deschiși, uh, suntem uh, dispuși să avem o dezbatere la nivel de stat membru pentru a colecta toate datele pentru a face progrese în negocierea acestui dosar atât de important. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Sper că și raportorii noștri sunt de acord. Domnul Paul Tang are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi să vă mulțumesc încă o dată pentru toate contribuțiile dumneavoastră. S-au făcut multe observații și încerc să-mi dau seama cum să răspund. În primul rând, dați-mi voi să vă spun, cred că e foarte clar este foarte clar în urma discuțiilor că toată lumea are o viziune comună asupra acestor trei ceuri nu le putem separa. Cred că e un mesaj foarte clar. De asemenea, de altfel așa am început, cred că CCTB are potențialul de a reprezenta un sistem modern de impozitare. Dacă priviți propunerea lui Trump, ea merge înapoi în timp. Reflectă o viziune teritorială asupra impozitelor problema, bunuri, problema activelor intangibile, transferurile în cadrul aceleași companii reprezintă, bineînțeles, uh, aspecte delicate, e greu să le introducem într-o formulă. Putem lăsa deoparte aceste aspecte și să venim cu un nou set de norme care să se aplice tot timpul. Cred că e calea cea mai bună de a continua nu doar în Uniunea Europeană, ci um, de a ne gândi de pildă și la alocarea profiturilor în cadrul, nu doar în interiorul Uniunii Europene, ci și în afara acesteia. În continuare, e o propunere în favoarea IMM-urilor, creează un context uh, echitabil, am putea spune, dar în același timp le permite acelor IMM-uri care sunt pe cale să se extindă să facă acest lucru pentru că sistemul fiscal devine în acest fel mai puțin complex. Cred că de altfel e și un compliment pentru comisie, și anume că această propunere e una simplă și uh, lizibilă. E pentru prima dată în cadrul unei discuții în care am notat foarte multe observații. Ce doream în cele din urmă întrebări uh, referitor la ce se întâmplă în cadrul etapei descendente a unui ciclu economic, problema flexibilității. Sunt puncte pe care mi le-am notat pentru că în cele din urmă dorim să venim cu o propunere care să se bucure de sprijin în uh, cadrul IMM-urilor, în cadrul asociațiilor de angajatori, dar și în cadrul, în rândul acelor țări uh, mai sceptice, de obicei țările de mai mici dimensiuni. Să venim cu o propunere pe care acești actori să nu o poată refuza. Vă mulțumesc pentru propunerea dumneavoastră. Mulțumesc, Paul. Iar acum am să dau cuvântul domnului Alan Lamasu în ultimul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc invitațiilor noștri. Nu am uh, același sentiment ca și colegul nostru, Bernd Luke. Cred că, deși am rămas la un anumit nivel destul de general, uh, discuția a fost foarte interesantă, iar contribuțiile invitațiilor noștri deosebit de interesante. Am luat uh, notă în ceea ce privește părerea lor referitoare la acele active intangibile. În continuare, părerea lor că aceste uh, super deduceri uh, propuse în cadrul aportului de capital pentru a evita um, devierea uh, existentă la ora actuală în cadrul uh, impozitării aportului de capital pentru întreprinderi nu era în avantajul IMM-urilor. Mi se pare de asemenea foarte important un lucru pe care l-am văzut în cadrul uh, tuturor textelor referitoare la activitățile bancare și financiare, de altfel numeroase, pe care le analizăm în cadrul acestei comisii. E vorba de dificultatea și durata de timp presupusă de modificarea unei directive toată adoptată. Iată de ce, de multe ori, uh, legiferarea la nivel național e un mm, proces mult mai suplu, mult mai rapid. Fac două observații pe fund, mai degrabă niște întrebări. Mă întreb în primul rând, eh, referitor la prag. Dreapta spune doar uh, marile întreprinderi, există acest prag de 550 de milioane. De 750 de milioane, îmi cer scuze. Ehm, stânga spune cu cât ă, acest prag e mai redus, cu atât mai bine. Dar întrebarea e, avem nevoie de un prag? Avem, de fapt, nevoie de un prag? Pentru că observația e una foarte simplă. Dacă sistemul pe care dorim să-l introducem e un progres, iar dacă acesta e un progres, de ce să-l limităm doar la întreprinderile multinaționale? dacă aceste întreprinderi, bineînțeles, ar avea un drept uh, cu caracter opțional, lucru care poate să pune o formidabilă complicație. Sau, pe de altă parte, sistemul pe care îl vom uh, introduce este în dezavantajul întreprinderilor. Iar atunci, de ce dorim să-l introducem? Bineînțeles că dorim un progres, dorim un progres care să presupună numărul minim de complicații posibil. Dar bineînțeles vor exista complicații pentru că în fiecare din țările noastre vom transforma un sistem fiscal uh, într-un altul, fie că va fi un sistem uh, național sau un sistem comun mai multor țări, ideal comun celor 27 de state membre. Eu cred că trebuie să analizăm cu mare atenție posibilitatea de a aplica acest sistem totalității întreprinderilor, nu doar la acele întreprinderi care desfășoară o activitate la nivel uh, multinațional în fond și la urma urmei în acest fel funcționează aceste sisteme în statele de tip federal, de pildă Statele Unite. Bineînțeles că la început uh, vor apărea complicații uh, pentru toată lumea, însă aceste complicații vor apărea doar o dată, va fi nevoie de vreo 2-3 ani pentru a ne adapta. Odată trecut acest interval vom fi gata. Dacă nu, vom avea un sistem în care doar acele întreprinderi, dincolo de un anumit prag, indiferent de prag, uh, vor trebui să aplice acest sistem în mod obligatoriu. Celelalte pot recurge la un sistem cu caracter opțional. Vor apărea în acest fel uh, noi breșe care vor duce la noi forme de optimizare fiscale. Nu am un răspuns, cred că trebuie să ne punem aceste întrebări. Pe de altă parte, ultima mea observație, această problemă a câștigătorilor și perdanților, cred că e o problemă greșită. Cine vor fi câștigătorii? Cine vor fi perdanții? Dacă o țară poate afirma că datorită CCCTB, în cele din urmă, întreprinderile care și-au sediu în țara mea vor plăti mai puțin impozit, mai puțin impozite decât înainte. Această țară va fi atunci considerată un câștigător sau un perdant? Din punct de vedere al veniturilor fiscale, va percepe mai puține venituri, însă va deveni mult mai atrăgătoare pentru întreprinderi. Haideți să nu pierdem prea mult timp asupra acestui subiect, cred că e o problemă greșită. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Alain. Am ajuns la sfârșit. Le mulțumesc uh, invitațiilor și vă mulțumesc dumneavoastră că n ați ascultat timp de două ore. A fost un început excelent. Uh, finalizăm acum, după care vom începe peste două-trei minute dezbaterea referitoare la ESA. Mulțumesc! Da, RAM? Dear colleagues, please may ask you to take seat. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi. E vorba de revizuirea autorităților europene de supraveghere și avem plăcerea deosebită și onoarea de ura bun venit aici la Comisia Econ domnului Jacques de la Rosière. Nu cred că mai e nevoie să îl prezint. activitatea noastră și activitatea dumnealui este strâns legată de istoria Uniunii Europene și istoria Uniunii Monetare, încât prezența dumnealui astăzi aici e un adevărat privilegiu pentru noi, după cum știți. Dânsul a fost uh, președintele trezoreriei franceze, director al uh, FMI, director al BERD, printre alte funcții importante pe care le-a ocupat. De asemenea, după cum bine știți, s-a aflat în centrul uh, discuției și negocierilor privind sistemul nostru monetar internațional, crearea Uniunii Economice și Monetare, după criza financiară, dânsul a fost părintele sistemului uh, autorităților europene de supraveghere. După cum bine știți, acestea vor fi acum revizuite. Comisia a lansat o consultare publică de care era nevoie. De mult era nevoie și de altfel legislația prevedea o revizuire trebuie să reprezinte în același timp și o încurajare După cum știți, consultarea publică a identificat patru puncte care vor face obiectul acestei revizuiri. E vorba de funcția și competențele acestor autorități, arhitectura de uh, guvernanță, s-au pus în discuție diferite modele. Există mai multe posibilități. Un alt punct important, dacă e să luăm în calcul, de asemenea, aspectul finanțării. Parlamentul poate fi implicat în acest proces, în primul rând, în calitate de, colegiuitor, de colegiuitor, Depinde, bineînțeles, și de calendarul comisiei, forma pe care va lua contribuția noastră. Fiind spuse toate acestea, am uh, plăcerea de a da cuvântul domnului uh, Jacques de la Rogier. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E o adevărată plăcere să mă aflu astăzi aici, în deosebi alături de dumneavoastră, am uh, făcut un schimb de opinii de repet, în repetate rânduri în trecut și întotdeauna discuțiile noastre au fost uh, deosebit de rodnice. Am onoarea de a vă prezenta astăzi uh, părerea mea referitor la funcționarea celor trei autorități care au fost create în urma raportul comisiei din 2009 pe care am prezidat-o la momentul respectiv. Au trecut de atunci șapte ani și a venit într-adevăr momentul să evaluăm um, eficiența acestor entități. Mai ales luând în calcul uh, contextul um, pe care va prezenta Brexit. Cred că putem spune că cele trei autorități au făcut o treabă bună referitor la misiunea care le-a fost uh, alocată. Au reușit să facă acest lucru grație calității personalului și conducerii. Au reușit să devină centre uh, de excelență recunoscute la nivel global. În deosebi, aceste trei agenții au jucat un rol cheie în uh, crearea unui set de norme unice pentru activitățile bancare, de asigurare și financiare. Am pregătit un discurs scris în care dădeam uh, amănunte referitoare la realizările celor trei entități, însă, de dragul conciziei, ci pentru a mă încadra în limita de 5 minute care mi-a fost alocată, am să trec peste această prima parte. Dacă vă interesează, veți găsi aceste informații în documentul înscris care va fi circulat. Am să mă concentrez așadar asupra provocărilor și noilor evoluții. Cred că există câteva aspecte care trebuie abordate dacă dorim uh, să ajungem la un sistem financiar mai eficient. În primul rând, revizuirea alcătuirii um, comisiilor de supraveghere. Activitățile specifice ar trebui să fie desfășurate de entitățile de reglementare și nu de supraveghere. A intrat uh, un element neobișnuit în funcționarea agențiilor de supraveghere, pe care nu îl conștientizasem uh, decât abia în urmă cu câteva săptămâni și am să vă prezint părerea mea. Se pare că doar entitățile naționale de supraveghere se află în uh, comisiile executive ale autorităților de supraveghere, dar nu entitățile de reglementare. Practic, uh, Ministerul de Finanțe. Mi se pare un pic neobișnuit să le ceri autorităților de supraveghere să supravegheze stabilirea normelor. Supravegherea nu e concepută pentru a stabili, crea norme. Prin urmare, e o idee bună bineînțeles, de a avea și cadre de supraveghere în aceste comisii. Cred însă că acesta ar trebui să includă și cadre specializate în reglementare. Situația actuală prezintă mai multe dezavantaje. În primul rând, supraveghetorul nu Uh, are îndemânare în a stabili norme. În continuare, e deranjant pentru supraveghetor dacă discuția poate duce la modificarea felului în care acești supraveghetori își desfășoară activitatea. Dacă întrebați așadar, dacă le cereți supraveghetorilor uh, să activeze în aceste comisii, vom ajunge la o situație de eh, blocaj. Prima observație. A doua, analizarea problemelor eh, ce țin de guvernanță. Contextul actual le conferă reprezentanților naționali influența dominantă în conducerea agențiilor de supraveghere și cred că e normal. Cu toate acestea, nu cred că ar trebui să reprezintă o ocazie pentru autoritățile competente naționale să adapteze în mod unilateral anumite norme sau să introducă um, solicitări suplimentare cu obiectivul de a-și proteja um, actorii locali fără a recurge la negocieri prealabile la nivelul Uniunii. Mi se pare că în acest fel se contrazice complet spiritul unui set de norme unice, duce la fragmentare și subminează piața unică, cât și Uniunea Bancară. S-a constatat că în anumite situații agențiile de supraveghere au reușit să facă ca normele lor tehnice să fie puse în aplicare în mod consecvent. Dacă ne gândim la asta, ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Oare ne mulțumește această situație? Avem aceste agenții, autorități, aș prefera să le numesc așa, cu anumită sarcină, să se asigure că supravegherea pură în aplicare niște reguli într-o manieră consecventă. Iar aici avem o situație în care autoritățile sunt total lipsite de uh, putere, incapabile în ceea ce privește posibilitatea de a se asigura de buna implementare a regulilor. aceste autorități au uh, posibilitatea să detecteze și să investigheze încălcări ale regulilor europene, gold plating-ul, anumite lipsuri, uh, atenuarea riscurilor uh, sistemice, uh, dar nu pot acționa în mod eficient uh, asupra lor în, mod, uh, în acest moment pentru că nu au cum să aplice sancțiuni. Dacă reflectăm puțin la toate acestea, putem să ne spunem următoarele. Am uh, dat acestor uh, autorități uh, posibilitatea de a gândi reguli de la nivelul 1 al directivelor, însă aceste reguli sunt pur și simplu teoretice dacă anumite state pur și simplu doresc să nu le pună în aplicare. Prin urmare, puteți vedea că uh, presiunea pusă de egali uh, este soluția la această problemă, dar eu pot să vă spun că nu, aceasta nu este soluția. Uh, presiunea pusă de egal este pur și simplu un termen britanic somtos, dar fără de folos dacă există state care se hotărăsc să devieze de la înțelegerile comune. Prin urmare, abordarea acestei uh, probleme a competențelor și sancțiunilor este esențială pentru a uh, pune în aplicare așa cum trebuie Uniunea Bancară și pentru uh, ca EMU să ducă la uh, o mediere, la o soluționare a litigilor între uh, autorități într-o manieră mai uh, eficientă. Cred însă că posibilitatea de a aplica sancțiuni ar putea fi delegată cumva de către comisie înspre aceste agenții. Pentru a promova interesul general european, cum l-am putea numi, ne-am putea gândi și la faptul că agențiile de, uh, că consiliile de conducere uh, ale acestor autorități ar putea fi transformate în comitete executive uh, cu membri independenți și permanenți eh, care să nu vină din partea autorităților naționale. Un astfel de comitet executiv eh, ar putea avea ca rol principal eh, posibilitatea de a lua decizii în anumite chestiuni, de exemplu mediere în ceea ce privește anumite aspecte sau inspecții pe teren iar statele membre uh, ar putea aviza aceste schimbări la nivelul comitetelor executive, făcând procesul de luare a deciziilor mai eficient și mai ales uh, mai uh, european. Mai sunt și alte schimbări, eventual mai ambițioase decât uh, ceea ce am spus până acum. Au fost uh, propuse de anumiți uh, actori interesați. Ele includ centralizare la nivel european a anumitor funcții de supraveghere care vizează entități transfrontaliere sau entități transfrontaliere de exemplu, înregistrarea, înregistrarea unor produse transfrontaliere sau uh, procesele de raportare. Apoi o altă opțiune ar fi să extindem domeniul de uh, uh aplicare al uh, supravegherii uh, împărtășite ale ESMA către EIOPA în anumite uh, domenii specifice. EIOPA ar putea așadar uh, să uh, primească ca sarcină un rol de supraveghere general în ceea ce privește monitorizarea continuă a modelelor interne, câte vreme există și personal competent care să se ocupe de asta. Apoi, uh, delegarea anumitor uh, detalii tehnice către autorități uh, pare să fie o altă solicitare, mai ales în ceea ce privește detalii tehnice ale regulilor bancare noi, care apar în legislația primară. Aceste uh, autorități și-au dovedit posibilitatea de a interacționa cu Comisia, Consiliul și Parlamentul în legătură cu aceste subiecte. Eventual am putea merge puțin mai departe în a uh, delega și posibilitatea de a gândi reguli uh, a acestor agenții. Apoi mai sunt și alte chestiuni mai puțin ambițioase, dar foarte practice, și anume de a permite acestor autorități de a dialoga uh, direct cu instituțiile uh, financiare și de a avea uh, acces la uh, informații dacă acest lucru este necesar. Avem Autoritatea Bancară Europeană care supraveghează, practic, supravegherea uh, băncilor în Uniunea Europeană. Dacă uh, EBA are dubii în ceea ce privește interpretarea anumitor uh, date care vin din partea unora dintre aceste bănci, EBA nu poate um, dialoga direct cu banca în cauză, spunând vreau să înțeleg mai bine aceste date statistice. Va exista practic uh, o relație indirectă care să treacă prin intermediul autorităților naționale, ceea ce mie mi se pare puțin bizar apoi uh, sporirea rolului și mandatului președintelui uh, uh, comitetului de conducere ar putea fi o altă idee la care să reflectăm. Din experiența mea de la FMI, din cadrul Comitetului de Conducere al FMI, îmi aduc aminte că am fost președintele acestui comitet de management uh, și știu că statutele FMI îmi dădeau uh, un vot decisiv în cazul în care exista un uh, vot uh, separat, un vot neclar. De fapt, n-am folosit niciodată această competență, n-am votat niciodată, dar astfel de abilități ar putea fi utile. Apoi, S-ar putea găsi și alte aranjamente, s-ar putea să existe o idee, să fie o idee bună ca uh, ceea ce privește uh, constrângeri bugetare să se poată regândi puțin modelele de finanțare la nivelul uh, instituțiilor europene. Astfel se va putea îndeplini mai bine mandatul legat de constrângele bugetare și astfel am putea găsi un alt fel de model de finanțare mai adecvat. Însă toate acestea se pot întâmpla doar dacă aceste autorități ar fi implicate în supravegherea directă și câtă vreme contributorii ar avea ceva de spus la modul în care uh, în, li se folosesc banii. Cred că ideea este bună, însă e clar că trebuie să mai completăm aceste aspecte. Și apoi, uh, Uh, ultimul aspect pe care aș dori să-l menționez este provocarea legată de Brexit. Da, Brexitul este o provocare, însă în același timp și o oportunitate suplimentară pentru a revizui funcționarea acestor uh, autorități. Regatul Unit uh, este într-adevăr principala piață financiară din Europa, concentrând astfel o parte semnificativă a activităților legate de piețele de capital din Uniunea Europeană. Prin urmare, celelalte 27 de jurisdicții europene trebuie să-și consolideze în mod absolut piețele de capital. Asta implică mm, mai ales uh, adaptarea uh, actualei fragmentări a pieței capitalului european uh, care are anumite efecte de rețea pentru cele 27 de state ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană a celor 27 ar trebui să uh, aibă mai uh, multe capacități de supraveghere în cazul în care transferul activităților financiare la care ne așteptăm uh, dinspre Regatul Unit ar putea fi semnificativ. Apoi am mai putea să oferim acestor autorități um, dreptul de a se opune acordării de licențe sau autorizații de către autorități uh, necompetente dacă uh, consideră că standardele europene nu sunt uh, atinse sau nu sunt respectate. Acesta e un aspect important. În cazul Brexit trebuie să ne asigurăm că autoritățile celor 27 de state membre trebuie să fie suficient uh, adaptate pentru a-și păstra integritatea financiară din perspectiva respectării regulilor. ESMA a reușit să devină un centru major de competență recunoscut la nivel mondial. Știu că auzeam la un moment dat comentarii legate de inexistența unui reglementator pentru piețele de capital european. Ni spuneam atunci că uh, în acest caz, uh, în ceea ce privește piețele uh, de capital, Uniunea Europeană nu există, căci exista doar un singur, o singură autoritate de reglementare a acestor piețe în Statele Unite. Am auzit la nesfârșit uh, aceste afirmații acum 10-15 uh, ani. Acestea însă au devenit irrelevante, nici nu le mai auzim astăzi. Uh, ACS știe, FCC știe acum, este vorba despre autoritatea europeană, că Uniunea Europeană își ia rolul în serios. După părerea mea, Brexitul nu schimbă relevanța fundamentală a acestor uh, uh, agenții, mai ales a ESMA. Din contră, un european are nevoie de o astfel de autoritate, mai ales uh, pentru Uniunea Pețelor de Capital și ne-am putea gândi și la o sporire a competenței și guvernanței acestor autorități, așa cum uh, tocmai spuneam. În ceea ce privește EBA, viitoarele uh, schimbări uh, sunt de natură diferită. Brexitul are impact direct asupra EBA pentru că EBA nu mai poate rămâne la Londra și va trebui relocată într-o altă țară. În această scurtă prezentare nu m-am referit la ideea pe care ați menționat dumneavoastră, domnule președinte, acum puțină vreme, dar sunt gata să răspund la întrebări în legătură cu acest uh, subiect. Voi încheia spunând următoarele. Independent de Brexit, Uniunea Europeană are uh, o nevoie de autoritate pentru standarde care să poată supraveghea convergența, care poate să implementeze teste de stres, care poate media între state în ceea ce privește uh, anumite uh, divergențe. Cred că este important, așadar, nu doar să păstrăm uh, aceste autorități, ci și să le consolidăm. Și asta pentru că asta va duce la convergență a supravegherii pe piața unică și eu cred că acest lucru este foarte important. Pentru viitor, după ce se negociază Brexit, e bine, negocierile cu Regatul Unit, firește, vor determina ce fel de relații vor fi adecvate sau posibile între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Deci nu putem uh, face uh, comentarii în legătură cu acest subiect uh, astăzi. Însă dați-mi voie să închei cu un gând. cred că, având în vedere importanța pieței financiare de la Londra, ar fi în interesul nostru al tuturor să folosim ESMA ca și platformă de cooperare viitoare. După părerea mea, Autoritatea de reglementare uh, a piețelor din Regatul Unit ar putea fi, până la urmă, uh, asociată procesului de luare de decizii din Uniunea Europeană uh, în cadrul ESMA. S-ar putea oferi așadar un statut de observator Regatului Unit. Asta ar putea oferi atât Uniunii Europene cât și Regatului uh, Unit uh, șansa de a lucra împreună într-o manieră coordonată în ceea ce privește aceste subiecte importante. Dacă ne dorim să uh, obținem o autoritate de piață relevantă pentru contextul mondial în Europa, adică un SEC european, n-ar trebui să ratăm această ocazie. ESMA și probabil alte autorități ar trebui și ele să ocupe uh, un uh, loc în comitetele de conducere ale um, uh, organizațiilor de reglementare britanice. Aceasta ar putea fi o idee pentru viitor, uh, valabilă după negocierile ce se vor purta cu uh, Regatul Unit. De-abia după aceste negocieri ne vom putea pronunța în legătură cu aceste subiecte, dar cred că aceste lucruri sunt uh, importante. Tot ce, ce am spus până la urmă ține de cooperare instituțională internațională. Eu cred că acest aspect este foarte important, însă n-ar trebui să uităm nici că în spatele acestor îmbunătățiri instituționale la care m-am referit rămâne chestiunea fundamentală a încrederii. Este vorba de încredere între statele membre. Pentru că fără încredere fără un anume grad de convergență în ceea ce privește chestiunile care țin de politica economică sau chestiuni care țin de reușitele politice economice, va fi foarte greu să forțăm uh, statele să facă îmbunătățiri instituționale, să respecte uh, condițiile esențiale care uh, guvernează încrederea. Iar astăzi, dacă avem uh, această uniune bancară fragmentată, care este departe de a fi uh, o uniune bancară, e pentru că avem o problemă cu încrederea. Așadar, uh, haideți să nu fim prea optimiști în ceea ce privește îmbunătățirile instituționale, deși da, ele sunt importante și trebuie bine gândite, pentru că mai important de atât e să înțelegem condițiile care ar putea duce la o înțelegere și o încredere reciprocă între statele membre. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Jacques de la Rozier, pentru aceste observații extrem de importante care conțin uh, reflexii, dar și propuneri uh, concrete, piste de acțiune. Mai ales uh, ce spuneați în legătură cu această platformă de cooperare, care mi se pare extrem de interesantă. Alan Lamasur este primul care s-a înscris la cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. M-a impresionat foarte mult felul în care domnul uh, Jacques de la Rodier uh, a urmărit până în aplicare uh, a regulilor din 2009 încoace și evaluarea pe care ne-a făcut-o e foarte importantă. Aș dori să îi pun o întrebări și ultima are de face cu ultima dumneavoastră observație. În raportul dumneavoastră din 2009, sperați să se creeze piețele europene în mod spontan, în care capitalurile să circule fără piedici, fără opreliști. Dar spuneați că autoritățile de reglementare erau atot uh, puternice și era o contradicție. Astăzi constatăm că nu avem piața europeană, Uniunea Bancară este în faza uh, incipientă, ceea ce este un uh, paradox. Am constatat, de exemplu, că la un moment dat existau economii uh, foarte importante în țările din Europa de Nord, nevoi de investiții în Europa de Sud, mai ales în Grecia, însă autoritățile naționale de uh, reglementare împiedicau uh, economiile să ajungă în țările în care era nevoie de ele. Credeți că, dincolo de problema încrederii pe care o menționați, reforma sistemului de reglementare sau de supraveghere ar putea să ducă la uh, crearea acestei piețe europene de capitaluri, a pieței comune și apoi uh, mi-ați ridicat uh, mingea la filet, Twin Peak, care este analiza pe care uh, ne-o puteți prezenta, având în vedere că probabil că uh, anumite instituții financiare vor părăsi Londra. Uh, credeți că ar fi momentul să facem o reformă a sistemului actual, a arhitecturii actuale? Mulțumesc pentru aceste două întrebări. Raportul din 2009 a apărut înainte de criza datoriilor suverane care a început în 2010 și care a făcut ravagii în anii următori. Când spuneți că raportul apărea în contextul în care uh, piața s-ar crea o piață globalizată europeană cumva de la sine, printr-un fel de mișcare spontană, să spunem. Așa este, aveți dreptate. Noi aveam impresia că piața financiară urma să se unifice uh, și mai mult și, de fapt, ne-am dat seama că, odată cu criza datoriilor suverane, piața s-a fragmentat, s-a fărămițat, pentru că încrederea de care vorbeam înainte a lăsat loc neîncrederii. Și consecințele au fost uh, uh, diverse. Au fost consecințe asupra activității grupurilor bancare, pentru că aceste grupuri transfrontaliere europene erau câteva astfel de grupuri în 2009 și pe atunci credeau că sunt uh, grupuri europene și că nu uh, existau uh, granițe, nu erau frontiere. Autoritățile de supraveghere naționale nu împiedicau în activitatea lor. Deci își uh, administrau după punul placă fondurile și uh, activele și chiar și în anul 2009 aceste grupuri aveau o activitate europeană, erau finanțate în Europa. Nu existau prea multe grupuri transfrontaliere europene, erau doar câteva. A urmat însă criza și autoritățile de reglementare au constatat sau au considerat că era prea periculos și aceste grupuri au, au fost uh, uh, au devenit ostaticele uh, regulilor naționale ceea ce a însemnat că nu mai puteau să uh, financeze uh, activitățile lor la nivel european. Și o altă consecință a fost că aceste spreaduri, în funcție de riscurile de pe piață, aceste spreaduri uh, s-au uh, uh, acutizat și am asistat la o Uh, fragmentare activităților și deci pe bună dreptate spuneți că sistemul financiar care ar fi trebuit să ducă la Uniunea Monetară, de altfel așa, așa funcționează situația în Statele Unite, sistemul financiar va trebui să fie unificat într-o Uniune Monetară. Nu s-a ajuns la această unificare și e mult mai uh, fragmentat decât ar trebui. Am uh, produs împreună cu câțiva economiști în 2012, am pregătit o uh, notă în legătură cu nevoia absolută. Deci dacă vrem, la un moment dat, avem o uniune bancară, o uniune a piețelor financiare, e foarte important să ne asigurăm că capitalurile circulă liber în Europa pentru a uh, fi investite acolo unde e nevoie de investiții. Deci, într-adevăr, uh, evidențiați un subiect foarte important și, încă o dată, nu cred că ajustările tehnice la această arhitectură europeană a uh, supravegherii europene nu vom, nu, deci toate aceste uh, modificări nu vor duce la, la încredere, ci convergența politicilor economice. O să vă dezamăgesc în legătură cu Twin Peak-ul. Eu nu Uh, a manifestat un uh, interes sporit față de acest subiect. L-am studiat și am constatat că într-o entitate pot fi concentrate uh, aceste misiuni de control și de supervizare a activității bancare și a asigurărilor, am constatat că câteodată lucrurile au funcționat bine, altădată nu Practic, totul depinde de mediul în care se desfășoară activitățile, de spiritul întreprinderii, de cei care organizează, deci de lideri și n-aș spune că e o formulă minunată să reunificăm Autoritatea Bancală Europeană și EIOPA. Și cred că ar fi mai bine să, fim, să, să dăm dovadă de prudență. Ar trebui în orice caz, să avem uh, motive întemeiate ca să avem uh, această contopire. Există și literatură de specialitate, dar eu personal nu sunt foarte convins de această formulă. Mulțumesc, Pervon Șperes. Mulțumesc, uh, Jacques de la Rozier, pentru prezență. Avem un prim schimb la Comisia Econ cu privire la autoritățile europene de supraveghere. Mi s-a părut uh, firesc uh, să facem acest schimb cu dumneavoastră, pentru că, practic, uh, totul a pornit de la raportul dumneavoastră în urma schimburilor cu Parlamentul European. Eu aș dori să vă pun două întrebări. Ați vorbit despre Uniunea Bancară. Această Uniune Bancară s-a adăugat la dispozitivul autorităților de supraveghere au schimbat acest dispozitiv prin introducerea unui nou actor, SSM-ul, deci uh, uh, mecanismul de supraveghere. Credeți că s-a schimbat radical uh, situația? V-ați referit puțin în legătură cu ESMA la acest aspect, dar nu credeți că suntem obligați să facem același lucru pentru ESMA și EIOPA? Acum, a doua întrebare. Ați vorbit de această fragmentare legată de criza datoriilor suverane, agențiile de rating s-au uh, trezit, au considerat că piața datoriilor e o piață unică și apoi consecințele care au urmat și care au pus bețe în roate activității unor uh, grupuri bancare transnaționale. Acum încercăm să le reconstruim cu un set de reguli uh, unice autoritățile de supraveghere uh, pregătesc acest set de reguli. Credeți că, având în vedere că ar fi totuși foarte bine să avem astfel de instituții pentru ca Uniunea Bancară să funcționeze și piețele de capitaluri, mă întreb dacă nu ar trebui să reintroducem această idee al 28-lea sau 29-lea regim specific, eh, special pentru băncile transnaționale? Și a treia întrebare, o să-mi spuneți, dar eh, nu rezistă ispitei de a reacționa la cele spuse de Alan Lamasur în ce privește Twin Peaks. Pentru că vorbind eh, de Twin Peaks, întotdeauna ne gândim la vechiul model olandez de bancă și de companie de asigurări în același timp, dar cu Uniunea Bancară întrebarea care s-ar pune și ajungem la alte uh, proporții, la o altă amploare, uh, mă întreb dacă nu am uh, putea unifica EBA și SEB. Stimată Pervonș Beres, mulțumesc pentru aceste întrebări. Prima dintre ele, într-adevăr, este foarte importantă, pentru că e o întrebare structurală mi-ați spus că noi am conceput sistemul în 2009. Uh, Când, uh, câțiva ani mai târziu, am uh, creat Uniunea Bancară, aceste două raționamente au început să se bată cap în cap. Sigur că e o întrebare pe care mi-am pus-o și eu pe atunci. Și iată răspunsul meu. E răspunsul pe care l-am dat întotdeauna când mi-a fost pusă această întrebare. Am spus și spus întotdeauna, crearea acestor, uh, acestui uh, uh, mecanism de supraveghere toate statele membre ale Uniunii, ale Uniunii Monetare fac parte din acest mecanism de supraveghere unică. Eu nu cred că crearea acestui mecanism schimbă în vreun fel raționamentul care stă la uh, originea EBA și vă pot și explica de ce consider așa. Acest mecanism de supraveghere unică nu este o autoritate de reglementare. Și important să nu uităm acest lucru. Avem uh, uh schema lui Lamfalusi cu nivelul 1, 2, 3. Și acest model nu se aplică doar Uniunii Monetare, ci această activitate de reglementare este tot de sfera de competență a EBA, Autorității Bancare Europene. Și dacă am elimina EBA, s-ar pierde acest set unic de reguli și fără acest set nu avem cum să avem o piață financiară unificată. Deci e important să-l menținem bine că vom adapta uh, autoritatea bancară europeană, Consiliul său de administrație. Vom menține membrii Uniunii Monetare, care sunt foarte importanti și de altfel am și ținut cont de această schimbare posibilă. Poate că Acum, având în vedere că odată cu Brexitul schimb, contextul s-a schimbat, poate ar trebui să revenim la regulile de vot uh, uh, din Consiliul de Administrație. A doua întrebare pe care mi-ați pus-o cea al, uh, al celui de-al 28-lea regim. Nu m-am gândit suficient la această întrebare pe care mi-o puneți, însă eu aș fi înclinat să cred că acest regim ar fi un regim opțional care avea, ar avea trăsăturile principale ale unui regim uh, uh, optim și mi s-ar părea că astfel am nega o piață unificată. Pentru mine piața unificată nu e o piață în care există 27 regimuri, cu posibilitatea de a adera la un al 28-lea, ci uh, există, e o piață în care există doar un regim. Vă dau un răspuns doctrinar, ca să spun așa, dar în orice caz e cea, răspunsul pe, în care cred eu. În legătură cu faimosul Twin Peak. există un aspect interesant. Paul Volcker, Volcker, un uh, american cunoscut și respectat de toată lumea, spunea că îi se pare absurd să existe șase organisme de control în domeniul financiar. Șase au în Statele Unite. Fedul, FDRC-ul, Control of the Currency, autoritățile din statele uh, care controlează asigurările și încă două pe care le-am uitat. Nu vorbim de Twin Peak, ci o separare, o fragmentare totală. Mie mi se pare că în Europa, cel puțin, am scos-o destul de bine la capăt. Există, putem vorbi de eh, trei Peak, asigurări, bănci și piețele financiare. Sigur că toate se amestecă și putem spune, susține că construcția cea mai bună ar fi să avem uh, piețele financiare, băncile și companiile de asigurări, dar eu cred că aceste unificări instituționale nu uh, aduc mai multă eficiență. Cred că Uh, asigurările sunt foarte diferite de uh, bănci, uh, riscurile nu sunt asemănătoare, bilanțurile sunt complet diferite, nu e același tip de finanțe. Și deci, eu cred că una e băncile, alta sunt asigurările și alta piețele financiare. Dar cred că dacă am avea o organizare unică ar fi poate mai bine, pentru că Uh, ar putea să dezvolte sinergii, de exemplu. Dar sunt destul de dubitativ. Am anumite rezerve. Și cred că nu trebuie, uh, așa cum se întâmplă adesea în Europa, să uh, facem, să, să, să considerăm că schimbările instituționale sunt uh, un mizilic, ca să mă exprim puțin cam colocvial. Nu mai avem decât 5 minute, deci, uh, Kay, ai cuvântul, dacă dorești. Thank you, Mr. De La Rose, since your original work. Mulțumesc foarte mult. De când uh, v-ați început activitatea s-au făcut numeroase progrese și aș dori să vă mulțumesc pentru contribuția pe care ați adus-o la gestionarea crizei financiare. Vă bucurați de recunoaștere la nivel internațional pentru activitatea dumneavoastră. La ora actuală am văzut cum uh, a evoluat cooperarea internațională între autoritățile de supraveghere, îndeosebi în ceea ce privește reglementarea derivatelor. Am uh, asistat de asemenea la dificultățile întâmpinate în a face ca acest sistem să funcționeze, îndeosebit ceea ce privește recunoașterea reciprocă a autorităților răspunzătoare. După cum știți, comisia este cea care este răspunzătoare de negocierea recunoașterii uh, deciziilor, însă ea nu beneficiază de experiența și expertiza tehnică. Uh, lucru care generează frustrări în jurisdicții precum Canada sau Singapore. Pentru a aborda această lacună tehnică în viitor, considerați că există bariere de natură juridică, de natură juridică astfel încât, dacă, astfel încât în viitor negocierile să fie purtate sub egida ESMA mai degrabă decât sub egida Comisiei. O bună întrebare. Mai există alți colegi care doresc să adreseze vreo întrebare, o a doua întrebare, dacă dorește, Alain. Întrebarea pe care doream uh, să o adresez completează, practic, întrebarea care tocmai a fost adresată. Aș dori să profit uh, de șansa pe care o avem de a avea alături de noi un om cu o experiență imensă, precum Jacques. Nu cred că vom uh, regla problemele din zona euro nici în cadrul instanțelor internaționale, nici în cadrul altor instanțe fiscale. Care e, de fapt, după părerea dumneavoastră, problema cu care ne confruntăm astăzi? În din urmă, domnul Tang, mulțumesc, că am să încerc să fiu succint, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră foarte interesante. Constatăm că Comisia promovează ideea unei uh, uniuni de capital idee care se bucură de sprijin în cadrul Parlamentului European. În același timp, trebuie să vă mărturisesc că sunt deosebit de surprins că printre prioritățile unei autorități, de, unei uniuni de capital, nu se află și supravegherea la nivel european. Spuneți că am avea nevoie de autorități de supraveghere mai bune pentru a atinge o adevărată uniune de capital. Puteți să fiți ceva mai specific? Uh, de ce avem nevoie anume? Avem nevoie doar de autoritate de gestiune? În continuare, după părerea dumneavoastră, Brexit este o șansă? Cred că e și o amenințare, pentru că aceste instituții precum JP Morgan uh, se mută, își schimbă sediul din uh, Londra și vin în Europa? Sau credeți că ar putea să reprezinte un risc de fragmentare ulterioară în Europa pe măsură ce diferitele țări încearcă să atragă aceste entități? Mulțumesc, domnule de la Ruzier, aveți cuvântul? Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare referitoare la cooperare între diferitele jurisdicții importante la nivel global. Am înțeles că Comisia a preluat frâiele în deosebire în ceea ce privește negocierile privind uh, chestiunile ce țin de recunoașterea reciprocă de echivalare, lucru care generează anumite frustrări pentru acele jurisdicții unde autoritățile de supraveghere sunt cele care iau deciziile în aceste situații este într-adevăr o problemă delicată. Din câte am înțeles eu, atâta timp cât nu suntem o uniune reală, cu alte cuvinte, o uniune de state membre, e destul de firesc ca comis să fie cea care ia decizii în ceea ce privește aspecte precum echivalența. Dacă ar fi să delegăm unei autorități supraveghetoare această răspundere, am pierde atunci impulsul politic al negocierilor. Comisia reprezintă, de fapt, organul reprezentativ al comisiei, mult mai mult sau în mai mare măsură decât uh, ar putea să reprezinte o autoritate europeană de supraveghere. Poate e vorba de amănunte în aceste delegații pe care eu nu le cunosc. Înțeleg însă care e miezul problemei. În ceea ce privește observația domnului Lamasur referitoare la reprezentarea Uniunii Europene în cadrul unor entități precum Fondul Monetar Internațional, am să vă ofer practic cam același răspuns. Atâta timp cât considerăm că interesul Franței, de pildă, în viitorul sistem monetar internațional e atât de specific, atât de important, încât nu poate fi lăsat în seama unui reprezentant al Uniunii Europene, atâta timp cât uh, persistă această mentalitate, nu vom avea un reprezentant al Uniunii Europene în uh, cadrul femei. Nu avem deocamdată o dimensiune comună suficientă. Eu uh, aș pune accentul în continuare asupra acestei reprezentări în cadrul uh, Băncii Mondiale sau femeii. Dar trebuie să ne asigurăm înainte de toate că uh, vom acționa în numele Uniunii. Mi-ați pus întrebări uh, foarte pertinente în ceea ce privește um, Uniunea Piețeilor de Capital. Din câte am înțeles, după Brexit uh, vor apărea schimbări, bineînțeles. Uh, schimbări care, prin uh, natura lor, vor presupune un transfer ulterior al instituțiilor care acum și-au sediul în Marea Britanie către continent. Acest lucru se va întâmpla în mod inevitabil. Nu știu care va fi amploarea acestor schimbări. Nu m-ar surprinde însă dacă ar fi destul de semnificative. Trebuie să ne pregătim, prin urmare. Trebuie să fim pregătiți pe continent pentru a putea să reacționăm și să oferim o certitudine în ceea ce privește cadrul de reglementare, norme uniforme în ceea ce privește funcționarea unor instituții, precum um, agențiile europene de supraveghere. Trebuie să ne pregătim și să ne asigurăm că suntem cel puțin la fel de buni ca instituțiile britanice de supraveghere. V-am uh, oferit câteva exemple referitor la ceea ce fac agențiile europene de supraveghere pentru a facilita punerea în aplicare a acestei uniuni uh, a piețelor de capital amplificată pentru a preîntâmpina cum, cumva ce ne așteaptă. Va fi o mare provocare. Părerea mea însă e că nu trebuie să uităm dimensiunea europeană a pieței financiare după Brexit. Trebuie să pierdem o mână în fața britanicilor pentru că E în interesul nostru ca lucrurile să fie organizate într-un context uh, uniform și nu haotic. Ok, de asemenea a făcut o observație referitoare la contrapărți. Doriți să răspundeți? Nu. Mulțumesc foarte mult. Cred că a fost uh, un schimb de opinii extrem de util. Vom încerca să reflectăm asupra aspectelor pe care le-ați punctat. Vom lua de asemenea notă de scepticismul dumneavoastră referitor la inițiativa uh, Twin Peaks. Ne vom aduce aportul la acest exercițiu de revizuire uh, contribuind la realizarea unei piețe unice pentru sectorul financiar cu o capacitate convergentă de supraveghere și reglementare. Mulțumesc foarte mult! Yeah, he said I should. He don't. Dear colleagues, if we can continue to make sure that we will start. Dragi colegi, haideți să ne asigurăm că începem la timp cu votul. Urmează TVA asupra cărților. Dacă nu mă înșel, raportor este colegul meu drag, Tom. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte am să îmi prezint observațiile uh, în neerlandeză, dacă nu vă deranjează. Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru amendamentele foarte constructive pe care le-au înaintat și pentru disponibilitatea de a modifica acest text. Este, de fapt, uh, ceva ce trebuia făcut de mult. De fiecare dată când uh, privesc acest act legislativ, mă întreb de ce nu s-a introdus mai devreme reprezintă un exemplu foarte clar uh, despre ce Europa poate să facă în mod concret care să poată fi înțeles și de cetățenii de acasă. Exista un tratament uh, inegal care trebuia eliminat. Cetățenii în acest fel pot decide singur referitor la ratele reduse de impozitare care să se aplice acestor bunuri. Am să introduc uh, propunerile domnului Ludvigson, cât și alte propuneri interesante. Cred că votul uh, va fi cât se poate de lin. Am colaborat foarte bine și aș dori să le mulțumesc raportorilor din umbră încă o dată pentru atitudinea lor constructivă. Mulțumesc, Tom. Există raportorul din umbră din partea S și D? Da, te rog, doamna Beres. Mulțumesc foarte mult din nefericire, doamna Medi Lvo nu putea să fie prezentă, dar m-a rugat să fac câteva observații. Dânsa consideră că raportul nu prezintă probleme. Comisia a venit cu o propunere foarte clară pe care raportorul a clarificat-o în mod ulterior prin amendamentele sale doamna Delvo sprijină propunerea de a modifica discrepanța existentă la ora actuală între TVA-ul aplicat cărților uh, în formă cartacee și cărților electronice. Sprijină propunerea de a alinia TVA-ul aplicat publicațiilor electronice cu cel aplicat publicațiilor înscris. Chiar propunerea de a aplica uh, o rată redusă sau chiar zero a cărților, pentru că e un bun cultural atât de important, ar fi bine să pot totuși termina. Uh, știu că toată lumea se pregătește pentru vot. Domnul președinte, vă rog, dragi colegi, faceți liniște, continuăm cu punctul de dinaintea votului. Mulțumesc! Trebuie să aplice, statele membre trebuie să aplice rata TVA standard peste 15% pentru publicațiile electronice motivul pentru sprijinul furnizat pentru această modificare reprezintă ideea de a nu modifica pe fond și a încuraja în acest fel noi publicații electronice. Doamna Delvă dorește ca raportul să rămână cât se poate de clar și de succint, transmițând un mesaj clar Consiliului de a adopta această propunere cât se poate de repede, Iată de ce nu am înaintat amendamente, sprijinim amendamentele care sprijină punctul amintit anterior și anume promovarea culturii în Europa. Sprijinim în mod deosebit amendamentele 3 și 4 ale raportorului care pun accentul pe separarea între această propunere și subiectul mult mai complicat al armonizării generale a ratelor TVA. Iată de ce nu putem sprijini acele amendamente care cer o flexibilitate sporită din partea statelor membre de a introduce, uno, um, de a introduce rate TVA reduse. Suntem în favoarea un, introducerii unor rate ajustate. Nu sprijinim însă acele amendamente care urmăresc să dilueze propunerea sau nu se află în cadrul domeniului de aplicare a raportului. Credem că este important să oferim un sprijin cât se poate de amplu pentru propunerea în cauză. În ceea ce privește felul în care vom vota asupra amendamentului ALDE, cred că putem face câteva modificări asupra definiției noi dorim să ne limităm la propunerea comisiei. Mulțumesc, uh, doamnă Beres. Urmează domnul Bern Lucă de la ECR. Dacă nu, bine, că oricum nu avem timp, Cora de la alte. Te rog, încadrează-te într-un minut dacă poți. Cu siguranță, având în vedere că raportorul a vorbit în olandeză, am să mă exprim și eu în olandeză. Sunt aici în spate. Aș dori să îl felicit pentru acest raport excelent și pentru buna cooperare. Noi, la ALDE, am cerut de multă vreme aplicarea unui tratament uh, egalitar cărților, uh, atât în scris cât și în format electronic, cu cât se pune în aplicare această inițiativă mai repede, cu atât mai bine. Mulțumesc, mulțumesc pentru acest mesaj clar. Uh, raportorul din umbră de la GUE, vă aflați în sală. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mi-ar plăcea ca toate voturile să fie atât de simple ca cel de față ar, uh, era de neînțeles de ce legislația europeană făcea o discriminare uh, în, discrimina cărțile în funcție dacă acestea erau publicate în scris sau în mod electronic. Trebuie să facilităm întotdeauna accesul la cultură, să promovăm producția de calitate în acest sector. Iată de ce eu atrag atenția asupra importanței accesului la materiale culturale pentru centrele publice, fără poveri fiscale, așa cum am cerut prin amendamentele noastre. Cred că în acest an, prin diferitele amendamente referitoare la TVA, va trebui să alegem între menținerea acestui impozit ca un mecanism destul de regresiv, prin care de altfel se penalizează accesul la servicii esențiale, drepturi sociale și așa mai departe, sau să analizăm potențialul acestei, acestui impozit pentru a penaliza consumul de lux. Sper că atunci când uh, ne vom confrunta cu această dezbatere să ajungem la același consens ca cel pe care îl întrunim astăzi. Mulțumesc de la Verzi. Cine dorește să ia cuvântul? Văd că nimeni. Am văzut-o pe Barbara Capel. Dar nu e aici? Ba da, e acolo. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu pot să fiu succintă, doresc să-i mulțumesc raportorului. Este cu adevărat un subiect la care se ajunge foarte ușor la un acord. E de neînțeles de ce serviciile, publicațiile electronice nu se încadrează la aplicarea TVA-ului redus. Înțeleg că există o anumită flexibilitate în cadrul statelor membre, însă um, cred că ar trebui să aplicăm o rată redusă a TVA sub 5%. Trebuie să scot în evidență de asemenea că propunerea actuală și acest raport actual uh, modificarea impozitului aplicat serviciilor electronice trebuie privit în mod separat de propunerea generală pentru TVA. Iar un al treilea punct important pentru mine, poate pentru următoarele ședințe ar trebui să ne gândim dacă și conținuturile audio și video ar trebui să fie um, să poată fi oferite cu o rată TVA de asemenea redusă, pentru ca în acest fel să încurajăm producția creativă și culturală în Europa. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această dezbatere. N-am încadrat perfect în timp pentru a începe votul. Am să-i uh, predau acum uh, ștafeta lui Marcus. So, okay everybody, we start with the votes on the econ side. Începem uh, cu votul Econ, deci doar membrii Econ pot să ia parte la acest vot. Haideți mai întâi să verificăm consolele. Un vot de încercare al membrilor Econ. V-ați asigurat că cei din cadrul Comisiei Libe nu votează? Închidem votul. Bun. Doar membrii Econ. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, cred, dar verificăm. S-a deschis uh, votul la amendamentul 24. A votat toată lumea? un uh, vot în plus de la PPE, deși îmi vine greu să-mi imaginez cum se poate. Dacă coordonatorul nostru nu este aici. Un supleant, vă rog. S-a rezolvat. N-ați fost uh, oricum socotiți, spune domnul președinte, că nu sunteți din cadrul Econ. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă ar fi fost mai puțin uh, neclar dacă ați ridica mâna. Amendamentul 25 nu este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 9 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 uh, pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cult 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotriva abțineri se adoptă. Cult 3 uh, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotriva. Domnule Lang, este un vot serios. Uh, abține, se adopt Amendamentul 15 la 14? Întreabă domnul președinte. Sunteți pentru? Nu? Verificăm 14. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Și e clar uh, adoptat. Îmi pare rău. Aveți încredere în președinte chiar dacă nu e din partea familiei dumneavoastră politice. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se uh, respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul aceeași majoritate, amendamentul 17 pentru împotrivă abțineri respins, cul 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 18 pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 19 pentru împotrivă abțineri respins, amendamentul 20 pentru împotrivă abțineri respins, amendamentul 21 pentru împotrivă abțineri respins, amendamentul 22 pentru împotrivă abțineri respins, amendamentul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la vot final, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Trei voturi de la PP în plus și de la ALDE prea mult. Vă rog, stimați colegi, că suntem în cadrul Comisiei ECON. Vă rog uh, doar cei din partea Econ uh, să votați. Este vot cu apel nominal. Un vot periculos, uh, căci apar numele. A votat toată lumea. S-a închis votul. Un vot în plus aici de la colegul nostru care nu are cartela de vot, 46 de voturi pentru, unul împotrivă, o, nicio abținere. Felicitări raportorului. Domnule președinte, vă rog și eu, ca Iacov Weizsäcker, astăzi uh, sunt uh, scund, dar și eu am uitat să îmi iau cartela de vot la mine. Deci, uh, încă un vot pentru socotiți din partea mea. Uh, Pervon și acum o să mă uh, contrazică dacă accept votul dumneavoastră, spune domn președinte. Dar nu, dacă aveți o cravată roșie, spune domn președinte, vă accept uh, votul. Nimeni altcineva nu mai dorește să intervină, prin urmare ședința noastră e se suspendă. Toată lumea cred că știe data viitoare noastre întâlniri. Se încheie deci ședința Econ. Econ.